Good morning, ladies and gentlemen. Colleagues, we are ready. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vom începe imediat lucrările noastre. Așa cum am anunțat, primul punct pe ordinea de zi în această dimineață este cel referitor al uh, prim-ministrului adjunct uh, și ministrul administrației publice și justiției al Ungariei, domnul Tibor Navracici, pe care îl salutăm aici și așteptăm din partea dânsului prezentarea programului de lucru a președinției maghiare în domeniul justiției voi sugera o prezentare de 10 până la 12 minute ca să facem ce am făcut și ieri, o primă rundă de întrebări pentru coordonatori, de o minute maxim pentru fiecare, după aceea răspunsurile domnului ministru și, în sfârșit, o a doua rundă de întrebări deschisă tuturor membrilor care doresc să ia cuvântul cu uh, răspunsuri din nou din partea domnului ministru. Vă rog vă mulțumesc. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că am oferiți uh, posibilitatea de a vă informa în legătură cu prioritățile președinției maghiare în domeniul justiției. Iar după prezentarea mea, îmi va face plăcere să vă și răspund la întrebări. Dacă îmi permiteți, voi fi chiar mai scurt decât uh, mi-a oferit domnul președinte, tocmai pentru a oferi uh, mai, un răgaz mai mare pentru întrebări și răspunsuri. Pe scurt, în domeniul justiției, am dori ca pe durata mandatului președinției ungare să putem avansa simțitor pe calea uh, pe care Uniunea Europeană poate deveni mai apropiată de cetățeni. În opinia mea, asta înseamnă progrese în trei uh, sectoare prioritare. Prima dintre acestea ar fi uh, legată de drepturile conexe ale cetățeniei europene. Vrem să evidențiem aceste drepturi mai bine decât în trecut. În baza programului de la Stockholm, dorim ca aceste drepturi să fie mai bine cunoscute și mai bine folosite. De asemenea, dorim să înlăturăm toate obstacolele din calea uh, acestor uh, aplicării acestor drepturi. Știți că uh, săptămâna trecută, vinerea, la Gödöllő, în Ungaria, a avut loc un consiliu informal al ministrilor justiției. Am dezbătut uh, raportul, comunicarea Comisiei uh, despre cetățenia europeană. Am amintit și acele obstacole, problemele care sunt conținute în uh, comunicarea Comisiei. Am uh, văzut și care sunt acele acte uh, legislative, care sunt acele norme care trebuie modificate sau eventual înlăturate pentru a da curs acestui proiect al cetățeniei europene încercăm să facem în așa fel încât dimensiunea drepturilor fundamentale să fie inclusă și mai mult în funcționarea și activitatea cotidiană a Consiliului. Tot de acest prim complex de priorități uh, ține și un alt aspect, și anume că trebuie ca Uniunea Europeană să Uh, adere și în întregime la uh, uh, Declarația și Carta Drepturilor Fundamentale și Drepturilor Omului. Asta înseamnă ca și în, la nivelul normelor interne comunitare aceste toate actele legislative să fie adaptate aceste convenții. Cum putem să mai apropiem Uniunea Europeană de cetățean. Sperăm că uh, activitatea noastră va uh, face în așa fel încât cetățenii să simtă apropierea instituțiilor de societate. Uh, aș evidenția acum și sectorul uh, protecției uh, victimelor vom organiza o conferință pentru a dezbate această uh, temă și așteptăm și o comunicare din partea Comisiei pe această temă uh, care să demareze dezbaterea noastră politică. În domeniul penal, uh, sperăm ca în mandatul nostru directiva privind obligațiile și drepturile de informare ale Uh, inculpatului să uh, fie uh, încheiat cu succes. În mod similar, în ce privește dreptul succesoral, vom face tot ce este uman posibil pentru a armoniza, respectiv a crea recunoașterea reciprocă a diferitelor, uh, între diferitele regimuri de uh, drept uh, succesoral, încercând să simplificăm astfel procedurile de, de moștenire. Aș evidenția aici și regulamentul Bruxelles 1, care ține de recunoașterea hotărârilor judecătorești în domeniul civil și economic și comercial. A treia prioritate, care iată, este acum enunțată uh, în sfârșitul intervenției mele, dar care practic reprezintă pâinea noastră de uh, toate zilele, reprezintă cooperarea interinstituțională. Despre această cooperare instituțională trebuie vorbit uh, acum, uh, pentru că uh, fără o cooperare, de exemplu, între Consiliu și Parlament, obiectivele noastre nu pot fi realizate. Sigur că avem nevoie și de parteneriatul Comisiei în dezbaterea tuturor uh, priorităților noastre. Noi promitem să avem o abordare flexibilă, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca uh, Consiliul și Parlamentul European să coopereze foarte bine, să poată rezolva și încheia aceste dosare deschise cât se poate de repede. Uh, domnule președinte, cu aceasta deocamdată închei, dar aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru uh, faptul că ați fost atât de concis, pentru efortul pe care l-ați făcut de a rezuma agenda președinției dumneavoastră. Acum vom deschide prima rundă de întrebări pentru coordonatori. Domnul Busutil, din partea PP-ului, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule prim-ministru adjunct, pentru faptul că sunteți aici cu noi în această dimineață. Trei chestiuni aș vrea să vă prezint. În primul rând, una pe care ați menționat-o chiar și dumneavoastră în ceea ce privește protecția victimelor. Din câte am înțeles, Consiliul a ajuns la un blocaj în ceea ce privește propunerea actuală referitoare la protecția victimelor. Aceasta fusese inițial prezentată la Consiliu și aș vrea să știu dacă veți încerca să faceți progrese, să mergeți mai departe cu această propunere pentru a ajunge la o soluție sau așteptați mai degrabă să vină o nouă propunere din partea Comisiei care probabil va veni mai târziu în timpul președinției dumneavoastră. O a doua chestiune despre care vreau să vorbesc – nu știu dacă dumneavoastră sunteți ministrul competent în acest domeniu, dar oricum am să vă vorbesc despre acest lucru. Parlamentul a fost uh, angajat în adoptarea acordului cu Statele Unite pentru schimbul uh, de date, binecunoscutul acord SWIFT. Una dintre condițiile pentru a adopta acest uh, acord era ca noi să lucrăm împreună pentru a ajunge la un sistem european de uh, urmărire a finanțărilor teroriste. Deci, uh, așa cunoscut, uh, după cum cunoaștem, există un sistem echivalent în, în America, TFTP, deci un astfel de sistem și la nivel european. Și vreau să știu ce se întâmplă cu acest proiect pentru că a trecut deja un an de la lansarea sa. În sfârșit, în legătură cu perspectivele financiare, aș vrea să știu care sunt ideile pe care le va prezenta președinția în legătură cu viitoarea dezbatere referitoare la noile perspective financiare, bineînțeles în mod specific pentru acest domeniu al libertății, securității și justiției. Mulțumesc! Mulțumesc din partea socialiștilor acum. Domnul Moraes. Mulțumesc. Uh, și eu vroiam să vă întreb în legătură cu uh, victime și cu uh, perspectivele financiare. Am înțeles că doamna Reding va face o propunere în acest sens. Știm foarte bine că există sisteme penale diferite în fiecare stat membru și aceasta a fost pentru noi o chestiune importantă. Iată de ce vreau să vă întreb care sunt propunerile concrete pe care le veți face și uh, măsurile incluse într-un pachet specific pentru victimele uh, delictelor penale și a delictelor în general. În al doilea rând, pentru a continua audierea care a avut loc anul trecut. Aș vrea să răspundeți la o întrebare directă pentru grupul meu și pentru mine. Am primit o scrisoare din partea doamnei comisar uh, Cross, o scrisoare care a fost trimisă președinției maghiare și pe care o cunoașteți și am cerut să se răspundă concret în legătură cu problema unei mass medii echilibrate. Doamna comisar se referea la noi îngrijorări care au apărut. Una dintre îngrijorări se referea la toți furnizorii de servicii mass media, fără să există niște criterii clare aici. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă aceasta ar reprezenta o încălcare a libertății de exprimare și de informare și vreau să vă întreb dacă aveți de gând să dați curs scrisorii trimise de doamna comisar. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului ALDE, doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea pe care ați făcut-o a multor subiecte care sunt a, prioritare pentru președinția maghiară și pentru Uniunea Europeană. Chestiunea protecției victimelor a fost deja prezentată de colegii mei, așa că am să trec acum la alte trei întrebări foarte succinte. Ați vorbit despre problema cetățeniei. De asemenea, despre faptul că v-ați gândit deja cum să depășim obstacolele existente. Aș vrea să vă rog să ne dați mai multe detalii și să ne spuneți exact uh, la ce vă gândeați când ați spus acest lucru. O declarație interesantă pe care ați făcut-o a fost aceea de a aplica drepturile fundamentale în ceea ce privește activitatea Consiliului. Și aici aș dori să ne dați mai multe informații în legătură cu viziunea dumneavoastră. Un al treilea element – Aș dori să știu în ce măsură și în ce fel președinția maghiară se va implica în procesul de monitorizare și, mai mult decât atât, a negocierilor actuale între UE și Statele Unite referitoare la protecția datelor. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului Verzilor, doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Peste 6-8 săptămâni, din câte am înțeles, Uniunea Europeană va semna Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Este în cadrul președinției dumneavoastră și este adevărată o onoare. Însă dezbaterea în legătură cu drepturile omului și respectul față de această convenție se pare că nu sunt atât de rădăcinate. Și, de exemplu, în țara mea, în țările de jos, se dorește să se deschidă o dezbatere în legătură cu drepturile refugiaților și a imigranților. Și, de asemenea, în țara dumneavoastră, dacă îmi permiteți, propunerea pe care ați făcut-o în legătură cu mass media și aceasta intervine în sfera de acțiune a drepturilor omului. De asemenea, ieri s-a vorbit aici despre lupta împotriva discriminării și rolul mass media în acest sens. Toate aceste chestiuni și faptul că dumneavoastră veți fi cei care uh, veți face ca Uniunea Europeană să semneze această convenție, ne duce la întrebarea cum aveți de gând să uh, dați prioritate acestei ocazii deosebite. Și în continuarea comentariilor făcute doamna Weber, Colegul dumneavoastră spunea că la ora actuală ar fi mai sigur să zbori uh, din Europa în Statele Unite decât să zbori la nivel intern, în interiorul Uniunii Europene. Și cred că colegul dumneavoastră se referea la măsurile de securitate care se aplică în aceste zboruri internaționale sau interne. Dacă aceasta este într-adevăr gândirea președinției maghiare, aș dori să ne vorbiți mai mult atunci și despre problemele legate de viața privată atunci când e vorba de zboruri și de industria aviației în general. Mulțumesc! Mulțumesc. În primul rând aș vrea să-mi cer scuze pentru că am ajuns cu întârziere, dar aș vrea să mă refer la două chestiuni foarte pe scurt. În primul rând, chestiunea mm, transferului de date și, bineînțeles, dezbaterea PNR care este în curs. S-au făcut, după cum știți, progrese în ceea ce privește cadrul în care se abordează acest schimb de date și cred că și comisarul Wallström spunea că este vorba de o aventură pe termen lung. Între timp însă au apărut chestiuni uh, mult mai presante în ceea ce privește PNR-ul. Aș dori să întreb președinția dacă are de gând să ajungă la o soluție echilibrată și ce va face mai departe. O a doua chestiune la care vreau să mă refer se referă la uh, libertatea de mișcare a persoanelor în sens foarte larg pentru că există aici chestiuni care au de-a face cu azilul, cu migrația, cu imigrația și de asemenea cu frontierele externe ale Uniunii Europene și felul în care lucrăm la nivelul Frontex și resursele de care am avea nevoie pentru a rezolva aceste probleme. Aș dori ca domnul ministru să spună mai multe în legătură cu părerea președinției și măsurile pe care are de gând să le ia în domeniul acesta atât de dificil, pentru că am avut multe dezbateri în acest sens la această comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tavares, din partea grupului GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc de asemenea, domnule Navracici. În primul rând vreau să spun că sunt destul de optimist în ceea ce privește președinția maghiară și în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor acestei președinții, pentru că, din cât am văzut, de altfel nici nu are prea multe uh, priorități. Am văzut că ați vorbit despre dreptul succesoral și, de asemenea, despre drepturile victimelor. Dar nu văd că v-ați fi fixat prea multe obiective de atins în afară de câteva comunicări în legătură cu posibilitatea de armonizare a dreptului succesoral. Deci e vorba de priorități destul de modeste, deci n-ar trebui să fie foarte greu să le atingeți. Aș vrea totuși să vă pun și trei întrebări în legătură cu trei domenii diferite care uh, reprezintă un nivel de îngrijorări uh, ridicat pentru cetățenii europeni. Unul se referă la protecția datelor. Ne-au ajuns zvonuri în legătură cu un acord bilateral cu Statele Unite și aceasta chiar după ce Comisia a primit un mandat de negociere din partea UE. Ar fi foarte bine dacă am primi o declarație pentru a vedea dacă avem o poziție comună care să întărească și mai mult poziția europeană în negocierile cu Statele Unite. În al doilea rând, libertatea de exprimare. N-am să repet întrebările care au fost deja făcute în sală, aș vrea să aud răspunsul dumneavoastră. S-a vorbit aici despre libertatea de exprimare în mai multe țări, nu doar în Ungaria, și aș vrea să vă întreb dacă ați putea face o analiză generală în legătură cu cum merg lucrurile. Pentru că bănuiesc că și aici Consiliul va analiza această temă. O a treia chestiune. Am întrebat uh, Consiliul în legătură cu radicalizarea și comunicarea pe care o va face pe această temă. Răspunsul pe care l-am primit, un răspuns care mi-a fost trimis mie și doamnei Lutford, nu a fost uh, prea mulțumitor, așa că aș dori, dacă se poate, să ne dați mai multe detalii. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru grupul Libertate și Democrație, văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul, așa că vom da cuvântul doamnei Norvea. Mulțumesc uh, foarte mult ca expert în uh, domeniul dreptului penal, mă interesează și pe mine foarte mult uh, problema protecției victimelor, în special a victimelor celor mai vulnerabile, mă refer aici la femei și la copii. Uh, de asemenea, violența domestică este aceea care produce victimele cele mai vulnerabile și de aceea vreau să întreb, în domeniul priorității noastre, protecția victimelor, ce pași concreți prevede președinția ungară, mai ales că o convenție foarte importantă la nivelul Consiliului Europei urmează a fi ratificată. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că obligațiile obligațiile asumate de guvernul ungar în domeniul protecției victimelor și protecției drepturilor omului, câtă vreme nu se face dreptate în uh, uh, uh, cazul um, nedreptăților și violențelor care au fost comise de către de către forțele de ordine din perioada 2002-2010, când în cadrul unei, unei regim socialist-liberal au fost au fost uh, comise acte de violență împotriva civililor de către forțele de aplicare a ordinii, uh, astfel încât au fost uh, produse leziuni vitale, astfel încât au fost deținute împotriva legii multe persoane și întrebarea este în ce mod au fost rezolvate uh, rapoartele uh, care au fost făcute în urma acestor uh, evenimente. Cred că a venit timpul ca aceste rapoarte să fie traduse în engleză, în franceză, ca guvernul ungar să Uh, arate uh, lumii uh, care este situația. Pentru că astăzi guvernul maghiar nu are răspundere, nu poate răspundere numai pentru cetățenii ungari, ci și pentru toți cetățenii europeni. Și acum vă rog frumos să îmi dați voie să, să mă scuzați că trebuie să mă duc într-o altă comisie unde particip la un vot, dar sper să primesc totuși raportul și răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Navracici, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări și mulțumesc doamnelor și domnilor că mă oferiți posibilitatea să intru în detaliile principalelor noastre priorități. Sigur că, de exemplu, discuția pe marginea legii mass media trebuie purtată și într-un alt cadru pentru că sparge cadrul prezent. Aș începe de aceea cu o temă care De aceea, în legătură cu această temă, nu pot să vă dau deocamdată foarte multe uh, detalii. Um, din păcate, în ce primește protecția victimelor și dreptul de azil, um, competențele mele sunt limitate. Uh, la aceste întrebări ar fi putut să vă răspundă domnul ministru Pinter dar uh, sigur că dacă vreți să-mi transmiteți întrebările dumneavoastră în scris, atunci voi putea răspunde în uh, scris uh, după, după consultările cu ministerul competent. Domnule Tavares, pot să-i răspund în legătură cu radicalizarea eh, politică și extremismul politic. Um, și întrebarea dumneavoastră face parte din eh, portofoliul colegului meu de la interne, dar dacă îmi permiteți, eh, voi obține informațiile pe care mi le-ați cerut după întoarcerea mea în capitală și vă voi răspunde în scris, dacă, dacă îmi permiteți. Celelalte întrebări acum. Uh, voi încerca să le grupez puțin pentru a putea răspunde mai, mai repede și pentru a permite uh, celorlalți să intre în, al doilea rând, uh, în a doua rândă de întrebări. În domeniul protecției victimelor, considerăm că trebuie mai întâi să așteptăm uh, ca Comisia să ne prezinte pachetul său cuprinzător în domeniul protecției victimelor Ehm, trebuie ca acest uh, pachet să uh, nu fie doar un pachet cuprinzător în ce privește drepturile victimelor, ci și uh, în ce privește garanțiile procedurale. Deci, așteptăm propunerea legislativă a Comisiei, mai ales că la nivelul Consiliului, Ordinul de Protecție European nu se bucură deocamdată de sprijinul unei majorități a statelor membre. Evident că și în domeniul acestui ordin de protecție european suntem activi dar, dar având în vedere situația formării de majorități, cred că trebuie să așteptăm mai întâi uh, uh, propunerea comisiei și atunci să uh, înaintăm cu putere maximă pentru, pentru a finaliza cât se poate de repede acest dosar. Pentru că victimele sunt cele mai vulnerabile persoane în tot sistemul judiciar. Aș vrea să evidențiez însă protecția copiilor, mai ales a copiilor abuzați sexual. Este în o categorie specială extrem de vulnerabilă uh, în rândul victimelor și alături de femei este poate cea mai vulnerabilă categorie de victime. Pe perioada mandatului președinției ungare dorim ca în uh, acest uh, subdomeniu specializat să obținem niște progrese notabile. Infracțiunile cu caracter sexual împotriva copiilor constituie de aceea um, obiectul unei, uh, unei propuneri de directivă care sperăm noi că poate fi uh, adoptată la Consiliul din iunie. De asemenea, în uh, ce privește drepturile copiilor, mai ales a drepturilor copiilor uh, vulnerabili, din categorii vulnerabile. Sperăm că vom putea organiza în luna mai o conferință pe această temă care să ofere un nou impuls uh, rezolvării acestei teme, o conferință la care vor fi invitate și ONG-uri și uh, diferite alte organizații. Uh, ne gândim, de exemplu, la programul, uh, proiectul acela de um, hotline pentru uh, găsirea unor copii dați dispăruți. Din păcate, nu e, nu e o situație foarte îmbucurătoare faptul că această linie fierbinte, această hotline nu, nu, nu este implementată peste tot. Dar uh, pot să spun uh, cu mândrie, cu toate că nu mă aparține meritul, că uh, în Ungaria, cum că Ungaria a fost printre primele țări membre care a instituit o astfel de linie fierbinte cu concursul a două fundații, respectiv ONG-uri. Acum trec la protecția datelor în legătură cu datele PNR, În ce privește acordurile și convențiile care urmează a fi semnate cu Statele Unite, uh, uh, Cazul uh, PNR este cel mai dificil, cel mai sensibil, pentru că Aici problema o constituie reîmprospătarea, actualizarea datelor. Însă acordul cadru în domeniul protecției datelor uh, trebuie să cuprindă mult mai multe decât uh, doar datele PNR într-o primă conferință pe tema protecției datelor, ce organizăm acum în ianuarie la Budapesta, eh, împreună cu experți europeni și americani, vom încerca să apropiem punctele de vedere dintre ale partenerilor eh, participanți la dezbateri. Un moment important eh, însă va fi summitul uh, ministrilor de interne și justiției din Statele Unite și Uniunea Europeană din aprilie, care sperăm noi că va oferi un impuls important uh, negocierilor pe tema PNR. Negocierile sunt purtate de comisie, comisia este mandatată să uh, negocieze. Consiliul și Parlamentul nu au decât să-și asume o funcție de susținere și de control în același timp Um, eu pot să vă asigur că că uh, cerem uh, în mod regulat uh, informări din partea Comisiei în legătură cu statut, stadiul negocierilor și încercăm să găsim soluții care să corespundă atât culturii cât și standardelor de protecție a datelor din Europa. În ce privește viitoarele perspective financiare, uh, a fost pusă o întrebare aici de domnul Busutil. Pot să vă spun că în cursul negocierilor încercăm să participăm activ uh, la conturarea unor uh, priorități în domeniul justiției, libertății și securității pentru noile perspective Eh, financiare. Eh, tratatul de la Roma eh, deja stipula ca principal obiectiv o apropiere a instituțiilor de cetățeni și cred că nu putem concepe o cetățenie europeană fără o propun uh, fără o consolidare a co- o cooperării în domeniul justiției, uh, libertății și securității. Doamna uh, Weber, din partea ALDE, m-a întrebat în legătură cu participarea Consiliului la anumite procese decizionale. La GDL Uh, s-a conturat un, un consens în uh, felul următor. Trebuie exploatate mai eficient la nivelul grupului de lucru ale Consiliului eh, posibilitățile de codecizie ale uh, Consiliului Uh, aici avem uh, mai multe grupuri de lucru, dar uh, în special grupul de lucru privind drepturile fundamentale. Mai este și Consiliul Ministrilor Justiției și Internelor și mai sunt și alte formațiuni specializate care ar putea să concure la cooperarea cu Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale. Președinția ungară Uh, dorește ca, uh, ca avizul Agenției uh, Europene pentru Drepturile Fundamentale să fie luat în vedere mai mult pe viitor și în activitatea Consiliului. Doamna Sargentini a pus o întrebare și ea. Dacă bine v-am înțeles, doamnă, atunci uh, v-ați referit la uh, sfera uh, privată a, a cetățeanului. Um, trebuie ca în negocierile noastre cu Statele Unite să avem grijă ca sfera privată și datele ce țin de sfera privată a cetățenilor să nu fie atinse prin convențiile noastre. Uh, tocmai de aceea aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor uh, Omului uh, este un pas important pentru că pentru că iată că în momentul în care se va constata încălcarea drepturilor omului va mai exista o instanță suplimentară care să ofere asistență și uh, acces la uh, apărarea acestor drepturi uh, fundamentale. Evident, uh, uh, și Consiliul trebuie să țină mai mult seama de aceste instanțe suplimentare, mă refer aici la CEDO. Atunci când uh, elaborăm uh, un punct de vedere uh, Uh, al Consiliului pe viitor, uh, uh, dimensiunea drepturilor fundamentale va trebui să transpară mai mult. Engedjék meg, hogy a médiatörvény kapcsán is în ce privește legea mass media, aș vrea să vă mm, zic câteva cuvinte despre libertatea de opinie. Domnul deputat Moraes spunea că Uh, tocmai această cerință a uh, prezentării uh, echitabile, echilibrate a faptelor ar constitui de fapt o mare amenințare la libertatea de opinie. Iată că acest lucru ilustrează că în țări diferite, cu culturi diferite, cu tradiții diferite, aceeași propoziție uh, uh, trezește reacții diferite. Pentru că uh, în Ungaria nu s-a conturat această problemă a pericolului care ar rezida în această formulare de raportare sau prezentare echilibrată a faptelor. Uh, avem speranța că la începutul săptămânii viitoare vom putea, deci chiar înainte de termenul prevăzut, vom putea răspunde la observațiile făcute de uh, Comisia Europeană. Noi am dorit și am intenționat să întărim libertatea de opinie și nu să slăbim libertatea de opinie prin uh, legea mass media. Dacă Comisia va considera că, dintr-un punct de vedere sau altul, această lege mass media periclitează libertatea de exprimare, atunci trebuie să facem acele modificări care uh, nu mai constituie uh, probleme pentru uh, Comisia Europeană, dar care în același timp satisfac și nevoile noastre interne. Sigur că trebuie ca și dumneavoastră să cunoașteți interpretarea ce noi o dăm acestei sintagme prezentare echilibrată a faptelor. Um, pentru că această, uh, această sintagmă se bazează pe uh, deciziile anterioare ale Consiliului uh, Audiovizualului din Ungaria. Deci important este că nu trebuie să, ca această prezentare echilibrată să fie uh, analizată la nivelul unei singure emisiuni, uh, ci uh, trebuie întotdeauna investigat un întreg program, un întreg post, da? Uh, deci lucrurile trebuie văzute în, um, în dinamică. Da? Deci trebuie văzut dacă această prezentare echilibrată este distorsionată la un moment dat sau nu. Considerăm alături de experții noștri că nu trebuie uh, reglementat, suprareglementat acest domeniu și dacă Comisia consideră că trebuie să simplificăm anumite lucruri, atunci suntem dispuși să o facem. Dacă am uitat pe cineva din, uh, din rândul intervențiilor, atunci vă rog să mă iertați, o să, o să revin. Yes, Mrs. Argentini, I beg you... Doamne Sargentini, vă rog să fiți succintă pentru a trece la a doua rundă. Nu simt că m-ați lăsat pe din afară, însă aș vrea încă o întrebare privind uh, protecția datelor și negocierile cu SUA. Se pare că negocierile PNR se derulează așa cum trebuie, însă negocierile privind protecția datelor uh, s-au blocat. Deci, după părerea mea, ambele elemente ar trebui să rămână în același pachet, deoarece nu vorbim doar de ce se va întâmpla în practică, ci e vorba de principiu aici. Deci ne-ați putea spune cum putem menține la oaltă cele două aspecte? Vă rog să nu începeți acum cu o altă întrebare din partea coordonatorilor. Ați avut deja două minute, ați depășit timpul, domnule Tavares, deci am fost generoși cu dumneavoastră. Poate că vreți să aduceți doar o lămurire la declarația făcută, însă vă rog să nu mai deschideți uh, dezbaterea, deoarece mai avem o, uh, o a doua rundă. Vă mulțumesc pentru sfat. Știu că radicalizarea ține de portofoliul JAI, însă foarte multe aspecte uh, au de-a face și cu drepturile fundamentale și aici sunteți dumneavoastră competent, cum ar fi libertatea de asociere, libertatea de conștiință și de gândire. vă mulțumesc pentru că ați spus că îl veți întreba pe colegul dumneavoastră să vreau să știu dacă sunteți îngrijorat de aceste aspecte care apar deoarece radicalizarea este definită în mod foarte confuz. În ce constă, de exemplu, radicalizarea violentă? Se vorbește despre reformă, radica- reformă radicală sau uh, altele însă. Aici e vorba de drepturile fundamentale și vreau să știu dacă în legătură cu radicalizarea uh, vă puneți probleme sau nu. Câteva propoziții ca să vă răspund. Uh, Domnule Sargentini, uh, îi răspund doar foarte pe scurt. Partea americană este aceea care în prezent întârzie cu poziția sa la aceste negocieri. Deci partea americană trenează și întârzi negocierile. Pot să vă spun că la aceste negocieri niciodată n-au fost frânate de delegația Uniunii Europeană și tocmai de aceea am stabilit acum această conferință la sfârșitul săptămânii la care am invitat și experții americani, pentru că încercăm de fiecare dată, cu fiecare ocazie, să urgentăm problema, să Uh, să, să-i rugăm pe uh, americani să numească odată uh, negociatorii lor mandatați și să demarăm odată lucrurile. În ce privește întrebarea domnului Tavares, cred că aici Cred că aici vorbim despre o altă folosire a cuvântului radical sau radicalizare ce se bazează pe diferențe culturale. Radical înseamnă modificat din temelii da? din rădăcini și de aceea nu cred că um, o, o reformă radicală ar uh, însemna uh, altceva decât o reformă din temelii, de exemplu în domeniul fiscal. Um, cred că în uzul uh, limbajului politic, radicalismul politic Eh, poate fi într-adevăr eh, utilizat ca sinonim eh, pentru, sinonim pentru extremism, însă atunci evident că acest lucru ar desemna o atitudine rasistă, dictatorială, o ideologie extremă, totalitară. Dar în dar o uh, scădere radicală a uh, uh, impozitelor sau o reformă radicală într-un anumit sector de specialitate nu poate fi pus în legătură cu acest concept de extremism politic. Mulțumesc. Vă mulțumesc. O a doua rundă de întrebări. Foarte mulți membri și-au arătat interesul de a participa la dezbatere. Îi voi citi acum. Mrs. Intveld, Mrs. Romero, Domnul Lenciu, primul. Mrs. Bauer, Mrs. Angelilli, Mr. Lambrinidis, Mrs. Alfano, Mrs. Becerril, Mr. Papanicolaou, and Mr. Voss. So I'll understand that the list is... Acum închidem această listă de vorbitori. Văd că și dumneavoastră, domnule Papadop, doamnă Papadopoulou, mă scuzați, doriți să interveniți. Voi închide acum lista și vă rog pe fiecare să faceți tot posibilul pentru a vă limita la un singur minut, pentru a putea continua, deoarece avem și voturi în această dimineață și alte lucruri pe ordinea de zi, iar domnul ministru, de asemenea, trebuie să ne dea un răspuns. Domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt. În primul rând, mulțumim domnului Mulțumim domnului ministru pentru prezența dânsului aici și explicațiile pe care ni le dă. Am citit atent uh, programul președinției ungare, iar uh, legat de activitatea dumneavoastră personală viitoare, ca și priorități, ați pus un accent deosebit pe, pe relațiile cu Statele Unite și Canada. Uh, de asemenea, văd că ca și prioritate aveți problema vizelor, reciprocității vizelor cu Rusia, Ucraina și Moldova. Eh, din păcate nu am observat eh, niciun fel de referire legată la reciprocitatea vizelor pentru cinci state membre ale Uniunii Europene în relația cu Canada și SUA, lucru care legat de ce a spus mai devreme, drepturile cetățenilor europeni, cetățenie europeană, nu cred că este în regulă. De aceea aș ruga și v-aș întreba, nu credeți că ar fi momentul să acționați mai uh, intens în uh, acest dialog cu Statele Unite și Canada privind reciprocitatea, acordării reciprocității vizelor cu România, Bulgaria, Cehia, Polonia și Cipru? Mrs. Intvelde. Doamna Intveld. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte succintă două lucruri spuse de domnul ministru merită să fie salutate. În primul rând, nevoia de a aplica așa cum trebuie drepturile fundamentale și luarea de pași tangibili pentru cetățeni. Însă, în loc de a avea un exercițiu birocratic prin care mm, practic bifăm tot ce am făcut, ar trebui să creăm niște instrumente juridice prin care cetățenii își pot apăra drepturile în fața tribunalelor. Și de aceea vă rog ca directiva orizontală împotriva discriminării să fie printre principalele priorități. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua parte, articolul 83 din legea audiovizualului atât de controversat, în care se spune că mijloacele de comunicare ar trebui să respecte instituția familiei și a căsătoriei. Și Ungaria introduce o nouă definiție a familiei și căsătoriei în Constituție, limitând acestea la Uh, o legătură între un bărbat și femeie. De exemplu, un sărut între doi bărbați homosexuali la televiziune este calificat ca fiind o acțiune care încalcă instituția căsătoriei. Astfel, lesbienele, homosexualii uh, Uh, transexualii și bisexualii devin practic invizibili în mijloacele de comunicare maghiare. Deci ce intenționați să faceți pentru ca această categorie de persoane să se bucure de aceleași drepturi? Vă mulțumesc. Doamna Romero. Grazie, președinte. Vă mulțumesc. Domnule ministru, violența împotriva femeilor e în continuare o temă tabu în Europa. Eu aș vrea următoarea întrebare. Știu care sunt cifrele în statele mele, peste 80 de femei și 21 de minore, victime ale acestei uh, violențe uh, domestice, deci nu victime ale violențelor sexuale. Deci îmi puteți da cifrele uh, privind aceste violențe împotriva femeilor în țara dumneavoastră, deoarece, deoarece nu sunt uh, cunoscute. Dacă vreți ca observatorul de violență împotriva femeilor uh, să dea cifrele exacte, ce deci are nevoie, ei au nevoie de, cea, de, de cifre. Noi nu avem acum decât uh, cifrele date de ONG-uri, și anume 2500 de femei. O doua întrebare. Ordinul de protecție. Eu m-am implicat mult la elaborarea acestuia aici la Libe. Și știu care sunt declarațiile Comisiei Europene. Și știm că recunoașterea măsurilor de protecție pentru diferitele proceduri juridice e ceva complex, însă Comisia Europeană nu va aborda această temă. Deci femeile care în Spania au ordin de protecție sunt unguroaice, e vorba de sute de persoane sau peste o mie de, de femei. Deci sunt foarte multe femei din uh, estul Europei care se bucură de uh, aceste ordine de protecție. Deci vreau să știu dacă acestea vor fi recunoscute automat și în țările lor sau vor trebui să treacă din nou prin procedură? Vă mulțumesc. Domnul Romeva. Thank you. Mulțumesc. Domnule viceprim-ministru, ar vrea să reiterez una din întrebările. Aici sunt. Okay, go ahead. vrea să reiterez una din întrebările deja adresate. E vorba de directiva antidiscriminare. Am urmărit cu mare atenție în timpul președinției spaniole, belgiene, ce se întâmplă și am vrea să știu care sunt intențiile președinției maghiare. Este aceasta o prioritate mare pentru dumneavoastră? Ați vorbit despre drepturile cetățenești ca fiind o prioritate. Ați vorbit de asemenea și despre romi. Această directivă însă are de-a face și cu drepturile romilor și de aceea aș vrea să știu exact cum intenționați să procedați uh, la elaborarea acestei directive, deoarece știm că există anumite state membre uh, care încă au probleme. Deci, care este calendarul pe care intenționați să-l aveți și credeți că în aceste șase luni putem ajunge la niște rezultate concrete? Vă mulțumesc, doamna Bauer. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Două întrebări, domnule ministru. La plenara trecută uh, s-a vorbit și despre adopțiile internaționale și doamna comisar um, a constatat că nici hotărârea judecătorească privind uh, adopția internațională nu face parte din uh, lista documentelor reciproc recunoscute între statele membre pentru că dumneavoastră uh, sunteți preocupat de această problemă a recunoașterii reciproce în domeniul civil și comercial, vreau să întreb dacă dacă hotărârile privind adopțiile internaționale fac sau nu fac până la urmă parte din aceste documente reciproc recunoscute. Uh, în problema cetățeniei europene, evident că se pune problema subsidiarității, pentru că cetățenia europeană se leagă implicit de cetățenia statului membru european. Există însă unele practici eh, la nivelul statelor membre conform cărea ă, ă, ă, cetățenia este retrasă de un stat membru în momentul în care cetățeanul devine cetățean al altui stat membru. Acest lucru ar însemna prin extrapolare și pierderea cel puțin temporar a cetățeniei europene. De aceea, în cazul statelor membre europeană, cum este posibil ca uh, dubla cetățenie să uh, fie, de fapt, uh, o, uh, o situație conflictuală între două state membre? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc că am încercat să fiu flexibil cu acordarea timpului de vorbire, dar încă o dată vă uh, conjur să fiți uh, Uh, punctual, așa cum încerc și eu să fiu punctual și uh, just față de colegii noștri. Uh, domnul Angelini, un minut. Ție prezident, doamna Angelini, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să-i mulțumesc domnului ministru pentru faptul că a subliniat că directiva privind uh, combaterea exploatării sexuale a femeilor și pornografia și de combaterea pornografiei infantile e o prioritate. Și vă confirm că după această ședință mă voi întâlni cu un reprezentant al Consiliului pentru a stabili datele exacte pentru trialog. Aș avea câte întreba, câteva întrebări uh, precise. Cum spunea și doamna Bauer, mă întreb și eu dacă președinția maghiară va face ceva în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a documentelor pentru adopțiile de copii. După cum spune doamna Bauer, Parlamentul a adoptat o rezoluție săptămâna trecută în care se arată cât de gravă este problema copiilor abandonați. Aceștia ar trebui să aibă dreptul de a fi adoptați, clar, la nivel de state membre, dar și în Uniunea Europeană. De foarte multe ori apare problema recunoașterii documentelor și a sentințelor judecătorești. Și acum ultima întrebare, foarte pe scurt. E vorba de o posibilă actualizare a instrumentelor legislative privind răpirile internaționale de minori în Uniunea Europeană există foarte multe uniuni de fapt, ă, persoane care locuiesc împreună, sunt ă, căsătoriți sau nu, după care uh, ajung să se bată pentru copiii respectivi. Domnul Lambrinidis. Bun venit, domnule viceprim-ministru. Directiva orizontală antidiscriminare, așa cum au spus mulți colegi, e deosebit de importantă pentru noi. E blocată la Consiliu, știm asta clar. Parlamentul are opoziție, însă Consiliul nu dă niciun pas înainte. Dumneavoastră ați spus că vă pasă ce se întâmplă cu directiva aceasta. Ați fi de acord să veniți aici peste două luni și să ne raportați în legătură cu modul în care se derulează negocierile la Consiliu? Vă menționez asta deoarece, pe lângă binele, bunele intenții, e foarte important Uh, să existe și acțiune din partea Consiliului și aș saluta foarte mult faptul dacă ați dori să veniți aici. Acum, o altă întrebare. Ah, privitor uh, la închisori și condițiile acestea. Convenția internațională privind tortura ONU cere ca ombudsmanul din fiecare stat să poată uh, vizita închisorile pentru a putea uh, ocroti oamenii de acolo. În Uniunea Europeană, de foarte multe ori, în anumite state, condițiile sunt foarte grele în închisori. Situația este foarte grea. Puteți discuta despre acest lucru cu colegii dumneavoastră la Consiliu? Vă mulțumesc, doamna Alfano. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule viceprim-ministru, Opinia publică și ONG-urile sunt foarte îngrijorate mm, de faptul că dumneavoastră asumați acum președinția Uniunii Europene și asta nu din cauza legii audiovizualului. Vorba și de reforma constituțională pe care ați întreprins-o în Ungaria, prin care vreți să adoptați anumite legi care să interzică căsătoriile între persoanele de același sex. Aș avea o întrebare specifică. E vorba de președintele Consiliului uh, privind uh, mijloacele de comunicare. Îmi puteți spune ce competențe are această persoană? Am uh, auzit vești în legătură cu această persoană care de foarte multe ori uh, vine cu declarații uh, foarte homofobe. Deci are un comportament cel puțin ciudat și se pare că în trecut a avut uh, un post de conducere la o revistă pornografică. Deci mi se pare o atitudine cel puțin ciudată. Ne puteți informa ce se întâmplă, deoarece pe internet circulă tot felul de zvonuri. Señor Ministru, por su presentación hoy aquí con nosotros. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. În calitate de coraportor cu doamna Romero, aș vrea să vă pun întrebări în legătură cu Ordinul de Protecție a Victimelor. Să mi se pare că ați răspuns deja la această întrebare în intervenția anterioară. Poate că îmi puteți da totuși eh, explicații suplimentare. Uh, ca a Comisiei FAM, aș vrea să știu dacă în timpul președinției dumneavoastră veți uh, impulsa, veți da un nou impuls uh, luptei împotriva violenței uh, la adresa femeilor, așa cum dorește și societatea. Așa cum, ca să fiu succintă, ministrul de interne ne spunea ieri că una din prioritățile sale era lupta împotriva terorismului. Salut acest lucru, însă aș vrea să știu dacă și dumneavoastră, ministrul de justiție, Considerați că trebuie apărate și ocrotite victimele. Acestea nu cer de foarte multe ori asistență, ci cer dreptul să se facă dreptul la justiție, mai ales. Vă mulțumesc, domnul Papa Nicolau. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru.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 Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Mrs. Papadopoulou. Vă mulțumesc, doamna Papadopoulou. Hello. Yes. Uh, you have overemphasized the strengthening of fundamental Mulțumesc. S-a vorbit despre întărirea drepturilor fundamentale în uh, care ar fi o prioritate a dumneavoastră. Mă întreb dacă vă veți gândi și la starea adăposturilor pentru femei care sunt victimele violenței domestice în cele 27 de state membre, pentru că există diferențe foarte mari în felul în care se poartă statele membre cu aceste uh, victime pentru a le proteja. O a doua chestiune se referă la pornografia infantilă. Dacă veți avea niște statistici în legătură cu bunele practici pentru a le compara între statele membre. În al treilea rând, vreau să mă refer la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Ați spus că toți cetățenii europeni ar trebui să aibă drepturile protejate. Ce se întâmplă însă cu dreptul la libertate care este negat într-unul din statele membre? Mulțumesc, domnul Fos. Conect, uh, conectându-mă la întrebările domnului Buzutil, vreau să întreb uh, și eu următoarele. Există deja planuri de a uh, transfera și în plan intracomunitar proiectul datelor PNR? În ce măsură doriți să progresați pe tema protecției datelor în acest sens? Mulțumesc, spune președintele. Au fost multe întrebări și vom avea uh, cu toții înțelegere dacă domnul ministru va uh, avem, vom avea maximă înțelegere dacă domnul ministru nu va elabora uh, foarte detaliat asupra acestor întrebări, pentru că și noi avem un vot electronic care trebuie să urmeze. Uh, și uh, am apreciat dacă ministrul ar uh, putea într să răspundă succint. Domnule președinte, încerc uh, într-adevăr să răspund cât se poate de uh, repede la întrebări și nu le voi lua uh, individual, ci voi încerca din nou să le grupez pe categorii. Cei mai mulți uh, dintre intervenienți au uh, amintit directiva orizontală privind antidiscriminarea. Constituția uh, Ungariei uh, și dreptul constituțional ungar uh, interzice orice discriminare, indiferent de criteriul aplicat etnic, sexual și așa mai departe. Directiva antidiscriminare ține de Consiliul EPSCO. Din câte știu eu, Președinția ungară și-a propus să progreseze pe acest dosar, dar din păcate nu vă pot prezenta în mod detaliat uh, intențiile președinției ungare pentru că, uh, după cum vă spuneam, uh, dosarul ține de alt ministeriu de alt portofoliu. O altă întrebare recurentă a fost uh, legată de adopțiile internaționale respectiv uh, uh, legată de uh, recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești privind adopția internațională. Conferința internațională privind dreptul privat de la Haga a adoptat o hotărâre în legătură cu adopția internațională la care am subscris și noi, deci cred că aici problema este rezolvată. În ce privește violența domestică, violența împotriva femeilor, uh, violența împotriva copiilor și condiții de detenție. De detenție. E, în timp ce în probleme de genul datei, protec, protecției datelor așteptăm uh, comunicarea uh, comisiei, pentru că Comisia dorește să facă o prezentare de ansamblu asupra protecției victimelor și, și situației victimelor în cazul condițiilor de detenție. Domnul Lambrinidis a spus că trebuie să fie făcute Uh, publice condițiile de detenție. Uh, eu pot, să, eu pot să vă spun că în ce privește Ungaria, uh, chiar recent s-a făcut o astfel de evaluare și prin ombudsmanii noștri aceste condiții pot fi cunoscute. Domnul Enciu a pus o întrebare în legătură cu reciprocitatea în domeniul vizelor. Din câte știu eu, uh, Uh, problema va fi pusă la conferința uh, cu experții americani uh, și vom demara cât de curând negocieri pe această temă cu partenerii noștri de peste ocean. În ce privește uh, Ordinul de Protecție European, după cum v-am spus, la nivelul Consiliului nu s-a întrunit deocamdată uh, o majoritate calificată, nu există suficientă susținere pentru acest pro- proiect. Evident că uh, noi, în calitate de președinție a uh, Consiliului în aceste șase luni, nu putem decât să avem un rol de mediator. Um, nu pot să vă spun de, a, de aceea care va fi rezultatul cu certitudine, dar Eh, cu siguranță că la jumătatea eh, acestui semestru Comisia ne va face prezentarea eh, propunerii sale legislative și atunci vom putea progresa cu siguranță. Doamna Bauer a întrebat în legătură cu cetățenia care este părerea mea. Cred că această, în această chestiune trebuie să decidă Curtea Europeană de Justiție, adică Curtea Europeană de Justiție trebuie să decidă mm, problema eventualelor prevederi conflictuale privind cetățenia în Uniunea Europeană. Eh, doamna Alfaro, eh, cred că <clears throat> sunteți mai bine informată despre atribuțiile președintelui eh, Consiliului Mass Media decât mine. Deci, autoritatea Uh, mass media, este supusă mai întâi Consiliului mass media și împotriva unei decizii a Consiliului mass media puteți să vă adresați justiției, deci instanțelor. Și nu, a, nu mă amintesc uh, de nicio pro, uh, propoziție prin care președintele autorității media ar fi avut o atitudine eh, de, eh, de instigare la ură, de, de xenofobie, nici de cum. Însă avem eh, experiențe foarte drastice în ce privește unele servere naziste, quasi naziste, care au o activitate de instigare la ură rasială și antisemite dovedite. Și uh, în ce privește instigarea la ură în domeniul mass mediu, mass media n-am, n-am avut până acum o atitudine suficient de uh, clară. Uh, acum se oferă cadrul de reglementare pentru acest lucru Uh, dar uh, încă o dată dacă vreți să faceți o afirmație, atunci vreau uh, clar, atunci aștept un citat din partea dumneavoastră, nu doar o referire. Într-adevăr, așa cum s-a spus și în altă intervenție, nu doar lupta împotriva terorismului este importantă, ci și uh, lupta pentru protecția victimelor terorismului. De aceea este bine că uh, Eh, există mai multe ministere, mai multe portofolii care se ocupă de, eh, pe de o parte, urmărirea în justiția teroriștilor, pe de altă parte, prin Ministerul de Interne, de protecția eh, victimelor. Deci vă mulțumesc pentru această observație. Întrebarea domnului Papadopoulos. Răspunsul meu uh, este următorul. Sperăm că uh, problema protecției datelor uh, va fi rezolvată odată ce vom avea propunerea Comisiei. Deci atunci vom putea rezolva și problema aceasta a violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Dacă însă sunt încălcate orice drepturi fundamentale, atunci există o serie de instanțe, forumuri, eh, foruri de, eh, de apărare a drepturilor omului și la toate aceste instanțe se poate depune eh, reclamație sau plângere. Domnul Foss, Eh, din păcate, nu pot să vă ofer eh, informații eh, clare în legătură cu aceste date privind de identificare personală a pasagerilor în traficul aerian. Aici ministrul de interne ar fi putut răspunde, dar dacă insistați, vă voi transmite răspunsul în scris din capitală după ce mă întorc. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă doriți să fiți foarte succintă pentru că nu mai avem timp. Domnule președinte, dar nu mi s-a răspuns la întrebare. Întrebasem câte victime ale violenței domestice erau în țara dumnealui și problema datelor de care nu dispunem la ora actuală. Iată de ce, pentru că n-am primit răspunsul, vreau să afirm aici un lucru. Documentul Comisiei nu va vorbi despre recunoașterea sentințelor nici a măsurilor de protecție. Dumneavoastră probabil că știți acest lucru. Deci ar fi de ajuns ca țara dumneavoastră să voteze pentru acest ordin european și în felul acesta am avea o procedură rapidă și n-am mai avea probleme. Domnule ministru? Ce scuze, estimată doamnă numai că știți, de la brevetul european până la abuzul sexual al copiilor, am încercat să, să memorizez toate întrebările și, într-adevăr, nu, nu, am, nu am date, însă nu am date uh, concrete privind uh, violența împotriva femeilor și violența domestică, dar uh, mă angajez, dacă vă convine, evident, să vă fac rost de aceste, uh, să vă fac rost de aceste date din uh, capitală și să vi le transmit în scris. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumim pentru prezentare, pentru răspunsurile pe care le-ați dat la toate întrebările din sală, pentru dorința de a coopera cu Parlamentul European care este reciprocă. Vă dorim de aceea numai bine în cadrul președinției maghiare și succes în continuare. Vă mulțumim! It's been a pleasure, Minister. Now we're proceeding to a vote. Yeah, yeah. Dear colleagues, Dragi colegi, please be seated. If you want to take your seats, please, so that we can proceed because. Vă rog să luați loc, să putem începe. Avem mai multe voturi, 5 voturi electronice și vom trece la vot. Primul vot este cel de la punctul 12 din ordinea de zi, este votul asupra acordului între Comunitatea Europeană și Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare aferente Fondului pentru Frontierele Externe pentru perioada 2007-2013. Este vorba de proiectul de recomandare avizul conform al Parlamentului. Vom trece la vot, vot electronic. S-a deschis votul. Nu funcționează sistemul de vot. Se pare că acum funcționează. Ok, the vote is open. No, no, no, it's not open. Nu, nu merge, atunci uh, să rezolvăm această problemă. Să vedem. Acum se pare că funcționează. A votat toată lumea. S-a închis votul. Patruzeci și trei de voturi pentru, patru împotrivă, o abținere se adoptă. Final vote is modified? No. Okay, we proceed. We proceed to the second vote. Trecem la al doilea vot. La punctul 13, aderarea Principatului Liechtenstein la acordul dintre UE, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis Schengen. Și aici avem uh, un uh, proiect de recomandare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 48 de voturi pentru, niciunul împotrivă și o abținere. Se adoptă. Again. Oh. Having a third vote. Al treilea vot, la punctul 14, aderarea Principatului Liechtenstein la acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveția. Este vorba de adoptarea unui proiect de recomandare în vederea unui aviz conform. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri. Se adoptă.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 cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Se adoptă. Vă mulțumesc. Și la punctul următor, acordul UE-Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Se adoptă. Vă mulțumesc Now we're moving. Now we're moving, if you please, to the point which was postponed. Trecem la punctul care fusese amânat uh, ieri și fusese lăsat uh, pentru ordinea de zi de astăzi și anume procedura unică de solicitare a unui permis unic în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă. Acesta a fost trimis din nou la comisia noastră în cadrul articolului 56 alineatul 3 în conformitate cu regulile de procedură în care se spune că în cazul în care acesta este trimis din nou în comisie, comisia responsabilă va hotărâ procedura în mod oral, care trebuie aleasă, sau înscris într-o perioadă care nu trebuie să depășească două luni de zile. La întâlnirea precedentă, pe 10 ianuarie, în calitate de președinte, am cerut secretariatului să verifice cu serviciile de la plenară cum ar trebui să facem pentru a ne întoarce la plenară, ținând cont de compromisul la care s-a ajuns. Cererea din partea Comisiei de Ocupare de a rămâne comisie asociată în conformitate cu articolul 50, după cum prevăd regulile de procedură. Așa s-a și întâmplat și doamna Mathieu, în calitate de raportor din partea LIBE, ne va explica acum în ce măsură soluția sa pentru a atinge acest obiectiv trebuie valorată de această comisie. După dezbatere vom avea un vot pentru a vedea care este poziția comisiei noastre și care este procedura adoptată. Vă rog, doamna Mathieu. Mulțumesc, după doamna Mathieu va lua cuvântul doamna Bereș, președintele Comisiei de Ocupare. Doamna Mathieu, vă rog. Monsieur le Président, chers collègues, suite au vote en session... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după votul de la plenară din luna decembrie asupra acestui raport, s-a hotărât ca textul să fie trimis înapoi în comisie, după cum ați spus, în conformitate cu articolul 56 aliniatul 3 al regulilor de procedură. După ce am vorbit cu serviciile de coordonare legislativă și serviciile de plenară, în special domnul Donstan, iată ce ni s-a spus în legătură cu procedura. Articolul 56 aliniatul 3 arată și citez că în cazul în care se face o trimitere înapoi în comisie, comisia competentă hotărăște care este procedura de urmat și face un raport Parlamentului în mod oral sau scris în termenele fixate de acestea, care nu pot depăși termenul de două luni. Deci revine Comisiei Libe, comisie competentă, să se pronunțe asupra procedurii de urmat. În ceea ce privește conținutul textului, Comisia de Ocupare ar trebui să fie asociată oricărei decizii în ceea ce privește acele părți ale textului care sunt de competența sa și care trebuie modificate pentru a ajunge la o majoritate. Mai concret, ce înseamnă aceasta? v-aș sugera ca din punctul de vedere al procedurii să se facă o prezentare în fața comisiei noastre la începutul lunii februarie pentru un proiect de compromis care să fie prezentat plenarei astfel încât să se ajungă la o majoritate. Aș propune de aceea ca doar părțile modificate să fie supuse votului și să se facă un vot în bloc la plenară asupra părților care n-au fost modificate. În ceea ce privește conținutul, deci uh, în ce măsură se fac aceste modificări. Din consultările pe care le-am făcut cu grupurile politice, am văzut că doar anumite elemente care sunt de competența exclusivă a Comisiei Libe vor fi modificate pentru a ajunge la o majoritate. În concluzie, domnule președinte, Comisia de Ocupare n-ar trebui să intervină în elaborarea textului de compromis, pentru că amendamentele care sunt de competența sa votate la plenară nu vor fi modificate. De asemenea, vă propun să supunem la vot astăzi această propunere de procedură. Dacă procedura este adoptată, atunci aș sugera ca termenul de depunere a amendamentelor asupra acelor părți pe care le-am identificat ca fiind un obstacol în calea adoptărilor la plenare să fie făcut cât mai repede cu putință, astfel încât la începutul lunii februarie să trecem la vot și să supunem compromisul adoptării la plenară la sesiunea din februarie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum, înainte de a trece la președinta Comisiei de Ocupare, ar trebui să știm cu precizie care sunt acele părți din inițiativă la care aveți de gând, doamna raportor, să faceți modificări, astfel încât să știm la care parte a inițiativei vom vota această procedură. Este vorba de articolele care se referă la documentele adiționale și la tabelele de corespondență. Merci, Monsieur le Président doamna Bereș. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat în calitate de președinte a Comisiei Asociate la acest dosar atât de important. Aș vrea să vă reamintesc că am trimis împreună o scrisoare președintelui Lene pentru a determina felul în care se partajează competențele în acest dosar. Este vorba de scrisoarea din 8 martie 2010 și aceasta indică competența Comisiei Ocupare la uh, părțile 9, 12, 15 și 16, 2B, 3, 2B, 12 cu excepția primului aliniat, fraza introductivă din primul aliniat și uh, aliniatul 13. Dacă vedem votul care a avut loc la plenară la raportul doamnei Mathieu pe 12 decembrie anul trecut, această propunere a fost respinsă la votul final, un vot final care a fost de 306 voturi pentru, 356 împotrivă și 25 de abțineri ce a justificat această respingere a raportului Mathieu? A fost introducerea amendamentului din partea PPE-ului, care practic revenea la poziția Consiliului. În felul acesta s-au adoptat 30 de amendamente la raportul doamnei Mathieu. în legătură cu cele 30 de amendamente care au fost adoptate la plenară și care au dus la respingerea acestei propuneri. Deci din cele 30, 15 se refereau la părțile pe care vi le-am reamintit la început ca făcând parte din baza acordului nostru la care avusesem acordul domnului Lene. Deci, cele 15 amendamente care se refereau în mod explisiv la raportul raportorului nostru, domnul Sercas, se refereau la chestiuni din părțile cele mai importante ale propunere, propunerile, articolele 2 și 3, în ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei, pe de o parte, și articolul 12, care se referă la excluderea de la anumite drepturi sociale în ceea ce privește drepturile oferite resortisanților din țările terțe. Iată de ce, domnule președinte, ni se pare că este de responsabilitatea dumneavoastră dacă interpretăm în consecință regulamentul de procedură, așa cum arată Comisia de Afaceri Constituționale și ținând cont de echilibrul global care a fost contestat de votul final la plenară, credem că nu putem avea o redeschidere a negocierilor decât în cazul în care și ținând cont de faptul că doamna Mathieu n-a precizat care sunt articolele la care dorește să intervină, a indicat doar că dânsa se referea la tabelele de corespondență, deci niște probleme de tehnică juridică care de fapt nu afectează cu nimic conținutul propunerii. În aceste condiții, domnule președinte, consider că ar trebui să consultați Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale înainte de a lua orice decizie procedurală în cadrul comisiei dumneavoastră pentru a vedea dacă, ținând cont de votul de la plenară în legătură cu părțile de competența noastră, comisia competentă pe fond n-ar trebui să țină cont și de îngrijorările care au fost manifestate de comisia asociată, deci de comisia de ocupare. În acest sens vreau să vă reamintesc cele două e eh, mail pe care vi le-am trimis pe 12 și 18 ianuarie pentru a vedea în ce măsură Comisia de Ocupare consideră că ar trebui să rămână asociată la cele părți care sunt de competența sa din ansamblul textului și care au fost în mod considerabil modificate prin reluarea amendamentelor prezentate de PPE și care practic readuc uh, poziția Consiliului din nou în față. În sfârșit, în legătură cu interpretarea articolului 56 alineatul 3. Cred că nu putem interpreta acest articol dacă nu ținem cont și de articolul 50, care arată foarte clar că comisia asociată rămâne competentă până la capăt în cadrul primei lecturi, deci e clar că acum ne aflăm încă în procedura de prima lectură și trebuie văzută legătura între cele două articole, 56 și 50, și aceasta înseamnă că ar trebui să sesizăm Comisia de Afaceri Constituționale pentru a face o interpretare corectă a regulilor de procedură ale Parlamentului. Și vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să mă exprim aici în numele Comisiei de Ocupare. Dacă îmi permiteți, Poate ar fi util, la un moment sau altul, din dezbaterea noastră care începe acum, să dați cuvântul și raportorului nostru, pentru că raportoarea din partea comisiei dumneavoastră și-a exprimat deja poziția. Vă mulțumesc! Je vous suggère qu'on écoute d'abord les coordinateurs, après on... Aș sugera să ascultăm întâi coordonatorii și după aceea dăm cuvântul raportorului dumneavoastră. D'accord, Mr. Sercas. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Sercas, aș vrea și eu să mulțumesc pentru această oportunitate de a ne exprima în această comisie, pentru că acest dosar este unul foarte important. Este vorba de un dosar care ține nu doar de această comisie, ci și de alte comisii ale Parlamentului European. Iată de ce cred că decizia care va fi propusă de către doamna raportor Mathieu, ca dumneavoastră să hotărâți singuri pe responsabilitatea dumneavoastră o chestiune care este de competența mai multor comisii, în chestiune atât de importante cum ar fi drepturile cetățenilor care nu au fost niciodată discutate doar în această comisie, ci au fost de competența altor comisii, cred că este o chestiune foarte serioasă. Pentru că în propunerea pe care tocmai am auzit-o mai devreme, se spune pe de o parte că Comisia de ocupare este în continuare asociată, însă, în practică, printr-o interpretare greșită a regulamentului, practic suntem excluși din această procedură de asociere. Iată de ce. Cred că în practică există o excludere totală a acestei proceduri de asociere care a fost acordată între ambele comisii. Și vreau să vorbesc aici în numele tuturor coordonatorilor de la Comisia Ocupare. Din motive de precedente nu putem accepta niciun fel acest lucru. Domnule președinte, dacă m-aș afla acum în cealaltă situație, și anume să fiu eu la comisia competentă pe fond, iar comisia LIBE să fie asociată la o directivă la care eu să fiu responsabil pe fond, niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap că aș putea rezolva conflictele care apar cu cealaltă comisie printr-un vot doar în comisia mea. Cred că este o chestiune de foarte mare responsabilitate să se voteze astăzi în această comisie teme care nu au fost dezbătute aici și care nu sunt de competența acestei comisii. Domnule președinte, cred mai mult de atât că este vorba de o problemă care produce un conflict inutil între cele două comisii, pentru că e vorba aici de a ajunge la un acord la plenară, de a ajunge la un acord între grupurile politice și cred că aveți destulă forță să faceți acest lucru fără a ajunge la o interpretare greșită a regulamentului și fără a ajunge la conflicte. Dacă doriți să ajungeți la un vot la plenară, la o trimitere din nou la plenară, foarte bine, dar nu votați nimic aici la comisia dumneavoastră pentru că s-ar putea ca mâine să ne aflăm în situația inversă și probabil că nu o să vă placă acest lucru. Și nu v-ar plăcea în niciun caz ca în altă comisie să reproducă astfel de dezbateri. Încă un lucru, domnule președinte. Am o experiență foarte bogată în viața parlamentară aici la Parlamentul European și în țara mea. Am fost foarte atent și foarte sensibil la chestiunile de aici și am fost interesat ca majoritatea să nu strivească minoritatea. Majoritatea poate să schimbe regulamentul, dar niciodată, niciun parlament al lumii nu se votează interpretarea unui regulament doar pe baza majorității interpretarea regulamentului e făcută de juriști sau de președinții comisiei și acest lucru se face în scris, astfel încât textele care sunt controversate să poată fi interpretate și nu prin uh, apeluri telefonice sau prin voturi în comisii. Să fiți atenți, domnule președinte, pentru că se vorbește aici de interpretarea procedurilor și se vorbește aici de atitudini politice ale majorității care dorește să strivească minoritatea în mai multe țări. Iată de ce Comisia Libe nu poate să strivească prin majoritatea minoritatea din Parlamentul European. S-ar putea ca aici, domnule președinte, să aveți majoritate, într-adevăr, în această comisie. Aveți aveți forță, dar nu aveți dreptate dacă mergeți mai departe cu această procedură. Mulțumesc! Gracias, señor Sercas. Mulțumesc, domnule Sercas. Vom asculta acum părerea coordonatorilor. Văd că s-au ridicat câteva mâini în sală. Domnul Moraes, vă rog. Um, chairman... Domnule președinte, sunt coordonatorul Socialiștilor și Democraților pentru Libe. Și ar vrea să vă spun un lucru și sper ca și celelalte grupuri să înțeleagă cum stau voturile. Primul rând, alineatul 3 din alineatul 56, doamna Mathieu are dreptate, suntem comisia de fond, iar trimiterea înapoi la noi s-a făcut dintr-un motiv. Doamna Mathieu a discutat uh, cu raportorii din umbră, s-a întâlnit cu domnul Sercas, au fost niște discuții politice și toate acestea sunt în regulă. Însă, atunci când e vorba de legislație, de dosare de privind migrația legală, unde Comisia de Ocupare, conform articolului 56, este asociată și atunci când multe articole importante vin de la EMPL, sunt discutate acolo, sunt votate acolo și după care sunt înaintate de Comisia noastră uh, în asociere cu ocuparea către plenară, deci atunci când se întâmplă asta, trebuie să ne dăm seama că același lucru se va întâmpla și în ceea ce privește lucrătorii sezonieri și alte uh, dosare, cum ar fi permisul unic, când e vorba de acest uh, uh transfer de în, de detașări. Uh, ar trebui să avem Comisia de Ocupare asociată din nou pentru a putea înainta amendamente din partea Comisiei și pentru plenară de asemenea. Și chiar dacă se se urmează această procedură, rog celelalte grupuri să nu se uite doar la situația politică a permisului unic și să-și dea seama că, în conformitate cu articolul 56, Comisia de Ocupare va fi asociată la întregul pachet privind ocuparea. Raportorul și raportorul din umbră de la Comisia de Ocupare a venit aici pentru a ne face să înțelegem că articolul 56 trebuie luat în considerare. Coordonatorii, omologii noștri de la Comisia de Ocupare sunt de aceeași ă, părere cu președintele și cu coordonatorul nostru de la ocupare. Deci eu aici vorbesc despre modul de ocupare, de, de mă scuzați, de activitate, modul în care activează comisiile noastre. E vorba de cooperarea noastră cu această altă comisie parlamentară. Și dacă nu voi uh, reveni în această dezbatere, v-aș sugera să respectăm acest lucru, să amânăm puțin acest vot pentru a obține lămuririle uh, juridice în legătură cu modul în care trebuie interpretat articolul 56. Eu cred că ar trebui să-l citim cu ochii noi, să-l citim practic de la capăt și să includem Uh, Comisia de Ocupare. Deci eu ar vrea să ni se lămurească exact aceste lucruri. Deci vă sugerez să amânăm votul, să avem lămurirea juridică și să avem votul unic și procedura săptămâna viitoare, dacă e posibil. Mrs. Weber. Doamna Weber. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș dori să le reamintesc tuturor membrilor din această comisie că aceasta nu este prima discuție pe care o avem pe marginea acestui dosar după ce el a fost respins în plenară. Și trebuie să vă spun asta deoarece nu îmi doresc ca cei colegi care nu au participat la prima dezbatere pe care am avut-o aici la Libe, deci nu ar vrea ca ei să creadă că noi am uh, acționat în mod inconștient. Deci știm exact despre ce este vorba. În momentul respectiv, s-a hotărât să cerem consiliere juridică suplimentară de la serviciile juridice. Am primit acea consiliere și sfaturile erau clare și anume că trebuia să procedăm în conformitate cu indicațiile doamnei raportor acesta este mandatul dumneaei de a ne prezenta o procedură, după care această procedură va fi înaintată uh, spre vot Comisiei Libe. Acum, toată această discuție, dacă sau dacă ar trebui să asociem Comisia de Ocupare sau nu, despre asta deja s-a vorbit la Comisia Libe. Eu înțeleg că noi cooperăm în baza articolului 50. Însă era vorba doar de o serie limitată de articole de care se ocupa Comisia Ocupare. Doamna Mathieu a, anchetat, a investigat puțin lucrurile și și-a dat seama că acele aspecte care au dus la respingerea raportului în plenară țineau de competența Comisiei Libe. Deci, după părerea mea, avem acum uh, toate motivele pentru a urma procedura doamnei Matiu și să ne ocupăm de acest dosar. Deci aceasta este reacția mea la ceea ce s-a spus până acum. Mulțumesc! Domnule Busutil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și antevorbitorul meu, vreau să spun că respect pe deplin Comisia Ocupare și respect pe cei care reprezintă astăzi aici uh, această comisie. Cred totuși că există două elemente uh, care trebuie să fie clare și să știm exact uh, să facem diferența. În primul rând e vorba de procedură și a doua chestiune ține de conținut și mă voi referi la fiecare din aceste două aspecte, deoarece ar fi greșit să le amestecăm. N-am mai înțelege nimic. Primul rând, procedura. De foarte multe ori trebuie să iei o hotărâre, așa se întâmplă în viață, iar regulile de procedură, mai ales alineatul 56, articol 56, mă scuzați, alineatul 3, arată foarte clar ce comisie este responsabilă uh, atunci când trebuie stabilită o procedură. În articol se stipulează foarte clar uh, că această că procedură trebuie stabilită de comisia competentă. Aici nu e o problemă de competență între comisii, e vorba de conținutul acestei proceduri care ne arată ce comisie trebuie să stabilească procedura. Deci nu avem aici o problemă de interpretare. Nu ne ducem la comisia AFCO atunci când un uh, articol e limpede ca apa și ne spune foarte clar că responsabilitatea ține de comisia responsabilă și știm că aici libe e comisia responsabilă, indiferent diferent de articolul 50. Deci noi suntem comisia responsabilă și deci noi trebuie să stabilim ce procedură trebuie urmată. Știm cu toții că au existat motive pentru care raportul acesta a fost respins în plenară și nu s-a bucurat de sprijinul unei majorități. Cu toții putem interpreta în mod uh, diferit și nouă, celor de la Libe, ni se pare foarte clar că motivul pentru care votul a fost uh, negativ uh, a fost faptul că aveam acel document adițional iar acest uh, document adițional ține exclusiv de competența Comisiei Libe. Deci chiar și în ceea ce privește conținutul. E clar că problema ține de noi, de Libe. Asta nu înseamnă că uh, îi uh, refuzăm uh, Comisiei Ocupare competențele sale la articolele de care se ocupă. Noi am făcut asta deja, însă astăzi nu hotărâm în legătură cu conținutul, ci în legătură cu procedura, iar la procedură Comisia Libe e competentă. În concluzie, dragi colegi, eu cred că atunci când lucrurile sunt clare, nu încerci să tot interpretezi textele, deoarece astfel creezi confuzie. Noi aici trebuie să continuăm, deoarece termenele sunt strânse, iar la un astfel de pachet la care încă mai avem șansa să ajungem la o înțelegere în prima lectură, e foarte important și avem responsabilitatea de a încheia lucrurile așa cum trebuie cât mai devreme cu putință. Vă mulțumesc. Mr. Kickhope. Domnule Kirkhope, domnule președinte, mai întâi vreau să vă spun că sunt într-adevăr de acord cu cele spuse de domnul Busutil și de doamna Weber. Este absolut clar că poziția este uh, așa cum au zis-o ei. Articolul 5.6 este foarte clar dar nu este doar un articol care ne ajută, ci este un articol care și, ne și dictează cum trebuie să procedăm. Și dacă nu urmăm cele din articolul 56 în acest caz, atunci vom avea cazuri, dificultăți procedurale și în alte cazuri. Comisia EMPL a avut deja posibilitatea de a organiza o dezbatere, a și făcut acest lucru. Și, de, asemenea, punctele de dificultate pentru care această, acest dosar a revenit la noi eh, rezidă tocmai pentru că aceste dificultăți au apărut în sfera de competență a LIBE. Eh, dacă nu am proceda așa cum zice eh, raportoarea și cum au susținut și doamna Weber și domnul Busitil, atunci nu ne-am achitat de competențele noastre. Și de aceea susțin punctele acestea de vedere și de aceea consider că trebuie să ne ocupăm de această chestiune așa cum suntem mandatați. Mulțumesc! Mai există și alte grupuri care au alte opinii în legătură cu niște aspecte procedurale? Doamna Ernst. Sunt puțin uh, derutată pentru că m-am înscris chiar încă de la început la această dezbatere. Deci constat că există poziții extrem de diferite și, diferite eh, și interpretări diferite ale regulamentului de procedură. Nu fac deocamdată altceva decât să constat acest lucru. Comisia EMPLO a arătat foarte clar că trebuie avut în vedere mai multe articole din regulamentul de procedură și nu doar acest un articol. Dacă într-adevăr vorbim de un caz uh, dificil care poate crea un precedent, atunci cred că este necesar să vorbim despre regulamentul de procedură și să ne bazăm în orice decizie pe regulamentul de procedură. Mi se pare uh, că pozițiile uh, sunt ideologizate, sunt foarte politizate. Eu nu vreau să obținem azi o decizie, ci vreau să avem o lămurire a aspectelor procedurale. Eu cred că serviciul juridic încă o dată ar trebui uh, uh, uh, invocat aici, ar trebui să cerem serviciul juridic un aviz și trebuie să avem o procedură foarte clară pentru a ști dacă uh, pentru viitor, dacă nu cumva această procedură trebuie aplicată în viitor și în alte cazuri. Deci asta uh, uh, aparte de fondul problemei. Și în al doilea rând, mi se par uh, foarte uh, discutabile propunerile doamnei Matier ca bază pentru dezbatele noastre. Apoi aș vrea să mai verific încă o dată motivele pe care dumneavoastră le-ați menționat și cu siguranță că în grupul nostru vom avea nevoie de timp pentru această analiză. Poate că nici uh, și alte grupuri vor proceda la fel. Și în al treilea rând, nu se poate ca Comisia Ample să fie lăsată pe din afară. Suntem strict, împot- strict împotriva acestui fapt și la viitoare uh, decizii ce le vom lua uh, în situații similare, va trebui să ținem uh, cont de așa ceva. Au existat amendamente esențiale, grave, um, și uh, regulamentul de procedură a, uh, stabilește niște, niște legături foarte clare între noi și uh, Comisia Ample. Nu înțeleg nici obiectiv, nici politic opoziția dumneavoastră. Dumneavoastră invocați regulamentul de procedură, dar numai pe o parte a lui. Deci eu spun foarte clar și respectat, trebuie să ascultăm avizul serviciului juridic și pe baza acelui aviz să luăm decizia. Orice decizie ar fi asta. Mr. Tavares. Domnul Tavares. Uh, well, very short points. We heard... Uh, uh... Foarte pe scurt, domnule președinte. Am Doamna Beresa ne-a explicat uh, diferitele puncte uh, de vedere posibile, diferitele poziții dificile, uh, diferite și lucrurile se prezintă chiar destul de dificil acum. Și apoi și domnul Sercar s-a amintit unele puncte cruciale. Eu, mie, mie nu-mi place că votul nostru în plenară a fost interpretat în acest fel. Doamna Mathieu consideră că votul, că votul este decisiv și nu interpretarea votului. Și apoi vreau să-i răspund colegului Busutil. Simon spune că dacă ceva e clar, trebuie să uh, procedăm uh, după acel uh, regulament uh, clar. Dar dacă ceva nu este foarte clar, atunci, nu tre- atunci putem consulta uh, uh, uh Comisia AFCO. Uh, însă, cum lucrurile, dacă așa e, e într-adevăr, sunt clare, atunci nu văd de ce am face acest lucru. Uh, am, nu știu cum uh, e treaba cu, serviciul, uh, cu avizul serviciului juridic, am consultat și pe experții noștri, am consultat și pe colegii socialiști. Uh, eu însă nu cred că votul nostru ar trebui să se bazeze doar pe avizul serviciului juridic. De aceea eu cer amânarea acestui vot. For the Greens, Madame Lombard. Din partea verzilor, acum, președintele din păcate vorbește fără microfon. Okay, thank you, President. Um, I'm... Mulțumesc, domnule președinte. Nu numai că sunt uh, raportor din umbră în Comisia Libe, ci sunt uh, și coordonator pentru grupul meu în Comisia Emplă. Deci, uh, Vedeți că pentru mine uh, ori se pune problema conflictului de interese, ori cea unei viziuni olistice de ansamblu. S-au spus multe despre uh, posibilitatea ca acest caz să creeze un precedent. Um, mai sunt și alte rapoarte în acest uh, pachet uh, privind politicile de imigrație, multe dintre ele privind uh, dreptul la muncă și drepturile sociale, care până la urmă țin de Comisia Emplo. Am fi putut beneficia de pe urma acestui dialog dacă ar fi existat mai mult dialog între cele două uh, Eh, comisii și dacă n-ar fi lucrat fiecare cu ușile închise doar pentru sine. Și atunci am fi putut eh, eh, discuta problemele de domeniul de aplicare și am fi putut ști care este opinia celor de la Emplo privind permisul unic. Mă rog, deci acest dialog ar fi fost util. În numele grupului meu aș vrea să cer să revenim săptămâna viitoare la acest dosar, să luăm o decizie abia atunci și să vedem cum uh, și cât de compatibile sunt 50 uh, și 56 și să nu ne bazăm numai pe 56. Este foarte clar că există o oarecare nervozitate în legătură cu crearea unui astfel de uh, precedent pentru că s-ar putea să ne facem singuri o capcană din asta pentru viitor. Mulțumesc. Now, there's some... Mulțumesc, domnule președinte, și am, pentru că am cerut un punct de procedură, mi se pare neobișnuit că nu-mi dați cuvântul imediat. Deci, aș vrea doar să subliniez că singurii care au vorbit despre realitate au fost colega Weber, domnul Buzutil și domnul Kerkop. Regulamentul este foarte, foarte clar și eu solicit să votăm despre acest dosar acum. Nu trebuie să mai, dos, nu trebuie să mai discutăm dosarul, trebuie să-l votăm acum. Señor Sercas. Domnul Sercas are cuvântul. 30 secunde, señor presidente. Doar o jumătate de minut, domnule președinte, pentru a vă mulțumi că sunt prezent la această comisie și ca să fim sinceri între noi. Argumentele de fond au fost prezentate de domnul Busutil, dar ceea ce a spus dânsul nu e adevărat, pentru că articolul 56 aliniatul 3 nu vorbește despre comisia competentă de fond, ci comisia competentă doar. Deci, toate argumentele prezentate se referă la un lucru pe care restul colegilor nici nu-i cunosc. De aceea v-aș ruga, domnule președinte, să vă uitați la articolul 56 aliniatul 3, să vedeți dacă se vorbește despre comisia competentă sau despre comisia competentă pe fond. Deci, dacă sunt două comisii competente, articolul 56 nu se referă doar la comisia competentă pe fond, ci la comisiile competente. Deci, domnul Busutil nu a fost cu totul sincer. Vă mulțumesc. Vamos a ver, la pena, merecía la pena Cred că merita să auzim uh, toate punctele de vedere exprimate aici, pentru că s-a văzut o divergență de opinii clară în legătură cu o chestiune foarte importantă și care este controversată și din punct de vedere juridic în ceea ce privește interpretarea comună a articolelor 50 și 56 aliniatul 3 a regulilor de procedură. Am ascultat argumente care spun că comisia competentă poate uh, lua o decizie și alte argumente care arătau că competența asupra dosarului pentru permisul unic a fost o competență partajată prin articolul 50, asociind la Comisia Libe și Comisia Ocupare. Aceasta a dus la discuțiile în legătură cu articolul 3. Și nu este vorba aici doar de o dezbatere în legătură cu un eventual precedent care ar fi creat. E vorba aici de o lipsă de claritate din punctul de vedere a interpretării comune a celor două articole. 50 și 56, pentru că există mai multe modalități de a clarifica această chestiune. Aici a fost amintit serviciul juridic și, de asemenea, competența Comisiei de Afaceri Constituționale care ar putea lămuri felul în care se interpretează aceste reguli de procedură. Au existat coordonatori care au fost pentru a trece la vot acum în ceea ce privește procedura și coordonatori care s-au pronunțat pentru amânarea acestui vot. Iată de ce aș dori ca într-un prim vot să stabilim dacă dorim să votăm acum propunerea făcută de doamna raportor Mathieu sau dacă dorim să amânăm pentru o săptămână acest vot, ceea ce ne-ar permite să clarificăm din punct de vedere juridic această chestiune. Și în același timp am invita între timp și Comisia de Ocupare să clarifice uh, dacă ar dori să redeschidă discuția în legătură cu articolele care sunt de competența sa, cele care au fost ascurse din articolul 3. Dar acum vom trece deci la un vot pentru a vedea dacă vom vota asupra chestiunilor de procedură acum sau peste o săptămână. Deci dacă vom amâna votul asupra procedurii uh, propuse de doamna Matiu. Aceasta cred că ne-ar permite să știm care este majoritatea în această comisie live asupra votului pe care trebuie să-l facem. Deci votăm acum. Dacă suntem de acord să avem votul asupra propunerii doamnei Matiu acum sau dacă dorim să amânăm acest vot o săptămână. Dacă am înțeles bine, văd că ridicați mâinile în sus după cum văd că se ridică mâinile în sală, să voteze că da cei care votează acum și cei care doresc să amâne acest vot o săptămână să voteze nu. În felul acesta putem rezolva această chestiune de procedură. Ați înțeles bine? Deci votează da cei care doresc să voteze acum chestiunea de procedură și votează nu cei care doresc să amână acest vot o săptămână. S-a deschis votul. No, no, no. The vote is open. The vote is open. S-a deschis votul. I don't have a voting card, but I hope... Eu nu am uh, cardul de votare, dar sper să contați și pe votul meu. S-a închis votul, spune președintele. Nu, nu încă. The vote is still open. Votul este în continuare deschis. Dacă mai aveți nevoie de timp, s-a închis votul acum. 27 plus 27 de voturi pentru, 20 împotrivă, 0 abțineri. Deci vom trece la votul asupra procedurii prezentate de doamna Matiu. Matiu? Doamna Matiu? Domnule președinte, vreau să spun mai multe lucruri pentru a răspunde intervențiilor uh, din sală. Pe de o parte, între 10 ianuarie și astăzi, așa cum a reamintit și doamna Weber, au avut loc întâlniri ale raportorilor din umbră pe care le-am organizat eu. Am avut ocazia să negociem acolo, am avut o întâlnire organizată în care ne-am întâlnit și cu domnul Sercas și de altfel și cu alți colegi Aș vrea să vă spun de asemenea că am consultat serviciile de coordonare legislativă și am încercat să înțelegem această procedură. Nu este o procedură pe care am inventat-o sau am interpretat-o eu singură. Și, de altfel, nu doresc să mă ating de articolele care țin de competența Comisiei de Ocupare, pentru că acolo am ajuns la o majoritate politică cu grupul meu. Deci, articolele referitoare la Comisia de Ocupare nu vor fi atinse. Este și motivul pentru care raport, raportoarea se întrerupe și vreau să spun de asemenea că plenara s-a pronunțat în mod clar în ceea ce privește domeniul de aplicare. Nu e vorba doar de Comisia Libe care s-a pronunțat în acest sens. Plenara s-a pronunțat și la votul final s-a văzut acest lucru. Merci, Madame Mathieu. Now we are... Mulțumesc, doamnă Mathieu. Vom trece la vot, așa cum s-a sugerat. Vom uh, vota asupra procedurii, procedurii propuse de doamna raportor Mathieu și ținând cont de interpretarea procedurală care ne-a fost explicată de doamna Mathieu în conformitate cu articolele 50 și articolul 56 alineatul 3. Vom vota, deci, propunerea dânsei. Cei care sunt de acord cu această propunere să voteze da, cei care nu să voteze nu. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 20 împotrivă. Deci se adoptă. Așa. Dragi colegi. Dragi colegi, mai avem încă două puncte. Într-o oră trebuie să le terminăm. Deci de aceea vă rog din inimă Really? So it's half an hour. Even less than that. We got half an hour to go and still two points. So I beg you. Mai avem deci încă două puncte, deci de aceea vă rog să uh, cooperăm. Trecem la punctul 17. Propunere de modificare a regulamentului Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, Frontex. We got as rapporteur colleague Simon Busutil. Raportorul nostru este Simon Busutil. Tabled to the Frontex report of uh, Mr. Busutil's deadline. Termenul pentru amendamente a fost pe 14 decembrie. Am avut numai puțin de 185 de amendamente. Am primit de asemenea un aviz final din partea comisiilor DROA și AFET pe care le-am adoptat pe 13 ianuarie. Dăm cuvântul raportorului, după care eventual vor interveni Comisia și Consiliul pentru niște reacții inițiale și avem și posibilitatea de a discuta între noi. Domnule Busutel. Thank you for giving me the floor. I will make a very... Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Voi face o prezentare succintă. Munca la libe, uh, e așa de ușoară când majoritatea membrilor părăsesc sala. Trebuie să spun asta. You have my sympathy. Um... Vă înțeleg. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat amendamente. Eu am înaintat 68 de amendamente la raportul meu inițial iar alți membri au mai uh, înaintat încă 186 de amendamente, ceea ce face un total de 244 de amendamente. Acum cam pare rău că i-am încurajat să amendamente. Le mulțumesc oricum pentru interesul pe care îl arată față de acest dosar. Am avut deja o serie de reuniuni cu raportorii din umbră și Intenționez să ne mai vedem, deoarece cred într-adevăr că putem ajunge la o poziție comună, transpartită în ceea ce privește acest dosar atât de important. Să vă spun acum câteva în legătură cu acest dosar și cu uh, tipul de amendamente înaintate. După aceea mă voi opri, deoarece aștept uh, cu nerăbdare reacția Comisiei și a Consiliului și, bineînțeles, uh, întrebările și comentariile colegilor. Cea mai mare parte a amendamentelor se referă la drepturile fundamentale, așa cum uh, mă așteptam. Eu unul aș împărți în trei categorii aceste amendamente. Avem întâi o prima abordare, care pare să fie cea urmată de către mine, de PPE și de către grupul ALDE, o abordare prin care ar trebui să avem o declarație unică, inițială, în care să spunem foarte clar că drepturile fundamentale trebuie respectate în orice moment de această agenție și să ne oprim aici. Deci asta e o prima abordare care reiese din amendamente. O a doua se referă la includerea unei referiri la drepturile fundamentale, practic în fiecare articol din noua legislație. O a doua abordare abordată de GUE și de verzi, principal. Se mai desprinde o a treia abordare, mai echilibrată, aș zice eu, undeva la mijloc, și anume cea a socialiștilor. Pe această bază pot să vă spun că îmi place foarte mult amendamentul privind drepturile fundamentale înaintat de ALDE, care vorbește de înființarea unui uh, consiliu consultativ care trebuie consultat tot timpul de Frontex și care ar include și organizațiile competente din acest domeniu. Îmi plac de asemenea o serie din referirile suplimentare la drepturile fundamentale în diferitele articole făcute de socialiști. Deci de aceea sper să putem găsi un compromis rezonabil pe marginea acestei chestiuni pentru a transmite un mesaj clar și cred că în această privință sunt unite toate grupurile. Deci noi nu ne jucăm cu drepturile fundamentale. Știm că această agenție este o agenție la frontierele externe. Știm că în activitatea sa poate avea de a face cu aspecte care țin de aspectele care țin de viețile omenești. Deci e nevoie de o abordare specială. Acum, o altă parte din, a doua parte din amendamente se referă la liniile directoare Frontex. Unii colegi doresc să includă trimiteri la aceste linii directoare care, după cum știți, sunt acum uh, analizate de Curtea Europeană de Justiție, care va hotărâ dacă sunt uh, valabile sau nu. În ceea ce privește conținutul, uh, nu am nicio problemă în a face trimitere la conținutul acestor, însă în ceea ce privește formalitățile, cred că ar fi greșit să introducem în legislația comunitară o referire la Uh, Uh, această chestiune care acum uh, face obiectul uh, unei proceduri la Curtea Europeană de Justiție. Deci nu am putea nu cred că e corect să facem trimitere la această decizie a Consiliului care ar putea fi declarată ca fiind invalidă de Curtea Europeană de Justiție. Mai există și alte amendamente, nu știu exact ce să cred despre ele, însă pot să vă spun că în ceea ce privește protecția datelor au fost puține amendamente. Acestea fiind spuse, sunt dispus în continuare să înaintăm un amendament de compromis la protecția datelor care să țină cont de cât mai multe din îngrijorările colegilor. În ceea ce privește leasingul și achiziționarea de echipamente, din câte am înțeles eu din discuțiile cu raportorii din umbră, uh, se pare că aici există un consens destul de general. Uh, acum, în ceea ce privește returnările și dacă ar trebui să acordăm un mandat Frontexului în ceea ce privește returnările voluntare și nu doar cele forțate, aici nu există deocamdată un acord între grupuri, de aceea chestiunea rămâne deschisă. În încheiere, privitor la țările terțe și acordurile cu acestea, aici cred că există o hotărâre clară din partea tuturor grupurilor de a spune clar că trebuie să se supravegheze în mod democratic activitatea în general a Frontexului, dar mai ales în ceea ce privește relațiile sale cu țările terțe. Deci cred că aici vor exista probleme, însă din partea Parlamentului European aici există o hotărâre clară. Mă voi opri aici. V-am făcut o prezentare generală în legătură cu aceste amendamente. După cum vă spuneam, aștept și alte reuniuni cu raportorii din umbră, reuniuni individuale sau de grup. Aștept acum și reacțiile colegilor și cele ale Comisiei și Consiliului. Vă mulțumesc, domnule Busutil. Dacă dorește comisia acum să intervină, poate să o facă, bineînțeles. Consiliul, mă scuzați. Comisia, vă mulțumesc. În primul rând, mulțumesc domnului Busutil pentru calitatea raportului și pentru această prezentare care pare să fie de bun augur în ceea ce privește perspectivele acestui dosar. E o prioritate pentru comisie și Dată fiind situația din Grecia, e clar că trebuie să progresăm, să facem tot posibilul pentru a întări Frontex-ul. Înțelegeți că nu pot să exprim astăzi poziția comisiei pe marginea fiecărui amendament, însă voi încerca să mă refer la anumite aspecte. Comisia Europeană poate sprijini sugestia domnului Busutil privind sistemul de Uh, control la frontiere și anume să punem la oaltă echipele de intervenție rapidă și echipele de suport, de sprijin comun ale Frontex. Asta pentru a menține valoarea operativă a propunerii, deci de a consolida Frontex-ul și uh, să ne gândim mai mult, de deci, practic, la operațiuni decât la numele acestor activități. Nu putem însă modifica regulamentul uh, privind uh, mecanismul echipelor de intervenție rapidă, însă deocamdată vă pot spune că din punct de vedere juridic ne putem îndrepta în direcția propusă de domnul Busutil. Ceea ce privește datele personale, mă pot referi la comunicarea recentă a Comisiei privind strategia de securitate internă, suntem gata să sprijinim orice compromis uh, posibil între uh, Consiliu și Parlament în acest sens. Vă rog să încheiați. Mai am puțin, mă scuzați. De asemenea, ideea returnărilor voluntare se bucură de înțelegerea noastră. Știu că deja uh, există acest lucru atunci când se fac proiectele de capacitare în statele membre și cred că e fezabil să includem acest lucru în mandatul Frontex. E chiar de dorit. Acum, privind drepturile fundamentale, știți că aceasta a fost și este în continuare o prioritate, deci consolidarea aspectelor de drepturi fundamentale din cadrul juridic al Frontex. Suntem dispuși aici la amendamente pentru a face progrese suplimentare, ținând cont de faptul uh, că trebuie respectată diviziunea competențelor care va apărea între Frontex și statele membre. Deci vă spun acestea și uh, să știți că suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a încerca să se ajungă la un, prim, un acord, mă scuzați, în prima lectură între cele două instituții. Doriți să interveniți? partea Consiliului? Mulțumesc, domnule președinte, că ne oferiți posibilitatea de a ne exprima poziția în legătură cu raportul și în legătură cu amendamentele depuse de parlamentare. Mai întâi, considerăm că raportul uh, domnului Busutil reprezintă o bază extraordinară pentru uh, dezbaterile și negocierile ce urmează ne-ar bucura foarte mult uh, dacă am reușit să uh, prezentăm din partea președinției ungare o variantă de compromis uh, cât se poate de repede. Numărul crescut de intervenții ale deputaților arată că și din partea Parlamentului există ambiția și dorința de a ajunge să avem cât se poate de repede o forță Frontex uh, capabilă, funcțională și eficientă. Suntem într totul de acord cu uh, propunerea uh, domnului Busuntil susținută și de liberali, adică să se facă referire la respectarea drepturilor fundamentale într-un singur articol. În articolul 1, alineatul 2, uh, cred că această mențiune și-ar găsi locul. Este o poziție de altfel susținută și de statele membre. La ultima reuniune a grupului de lucru pentru Frontex uh, au fost enunțate și unele rezerve în legătură cu unele propuneri ale membrilor acestui Parlament Uh, cu toate că majoritatea covârșitoare a amendamentelor a fost acceptată de către membrii grupului de lucru. Sperăm că la uh, ședința din 11 februarie a grupului de lucru uh, vom ajunge mai aproape de o propunere de decizie acceptabilă pentru toată lumea. Încercăm de aceea Uh, și din partea președinției să elaborăm o variantă de compromis acceptabilă pentru toate părțile. În ce privește acazițiile și leasingul, suntem de acord cu propunerile făcute și susținem ideea controlului democratic parlamentar asupra uh, Frontex și uh, extinderea acestuia. Sigur că avem și rapoarte interne care Uh, se bazează pe analiza de, analize de risc. Știți că aceste materiale sunt clasificate și din discuțiile cu eh, colegul meu ministru de ieri, eh, ați aflat că există oarecare dificultăți în eh, împărtășirea acestor rapoarte interne și acestor analize de risc, dar cu siguranță că vom putea să găsim o posibilitate prin care Comisia Libe să beneficieze până la urmă și de aceste materiale clasificate. Mulțumesc. Președintele, avem foarte mulți colegi care doresc să participe la dezbatere Vă rog încă o dată să vă limitați la un minut fiecare, pentru că mai avem și o reuniune a coordonatorilor care este programată în continuarea acestei reuniuni ordinare a Comisiei Libe. Deci vă rog încă o dată, vă rog să respectați timpul de un minut. Vă rog. Doamna Guillaume. Păi, într-un minut va fi complicat. Doamna Flotără, nu credeți că e mai bine să o ascultăm și pe raportarea de la FED, care a lucrat deja și și-a prezentat raportul pentru vot la FED, deci nu cred că credeți că ar fi mai bine? Pentru a putea avea elemente suplimentare în această dezbatere. Da, sunt de acord, aveți cuvântul, stimată doamnă. Lochbiller. Thank you, uh, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. La Comisia AFET am avut sarcina de a vedea cum poate fi redactat acest aviz pentru ca agenția să-și uh, îmbunătățească activitatea în vederea respectării obligațiilor sale privind drepturile omului. Avem o propunere a Comisiei care se referă la protecția drepturilor omului și consideră că aceasta este o prioritate. Așa ne-a spus și Comisia acum. Însă, după părerea noastră, propunerea era foarte limitată și nesistematică. Deci, în multe amendamente și am, primit, am obținut un acord asupra acestora, deci am vorbit despre necesitatea de a avea un mecanism de a avea expertiză independentă. E vorba nu doar de Frontex, e vorba aici și de ICNUR și de înaltul comisariat pentru drepturile omului. Am vrut de asemenea să vedem cum este analizat modul de gestionare a frontuxului și să vedem de asemenea cum se garantează drepturile din Carta Drepturilor Fundamentale. Și vrem ca aceste informații să apară în fiecare raport general făcut de Frontex. Nu mă voi referi acum la toate acordurile la care am ajuns, însă Un acord care merită semnalat e că operațiunile pot fi îndepri- în, uh, întrerupte atunci când se încalcă drepturile fundamentale. Deci vedeți care sunt amendamentele, vă rog să le luați în considerare, deoarece prioritatea comisiei uh, e să prelungească, să îmbunătățească mandatul Frontex-ului. Nu e vorba doar de lacunele existente sau de părerea opiniei publice. E important să fiți deschiși la mai multe amendamente. Și nu cred că e bine să avem doar un singur aliniat care se referă la drepturile omului, deoarece protecția drepturilor omului trebuie să fie specifică în toate documentele avem o trimitere clară la drepturile omului. Yes, have you finished? Vă mulțumesc. Uh, ați terminat? Vă mulțumesc. Doamna Ghiom, uime. Vă mulțumesc. Da, foarte pe scurt, telegrafic. Îi mulțumesc domnului Busutil pentru metoda sa de asociere a raportorilor din umbră. Știm că procesul nu s-a încheiat, deci vom mai reveni. Și aș vrea de asemenea să subliniez importanța acestui raport la care s-au înaintat foarte multe amendamente. Va fi greu să intru în detalii, deci mă voi referi doar la anumite amendamente, la principalele puncte menționate și de Simon. Drepturile fundamentale, un punct fundamental. Există clar semne de întrebare nu știm dacă trebuie să avem un aliniat aici special sau referiri multiple, fără să fie adeptă unui consens permanent, cred că ar fi bine să avem un aliniat inițial cu un conținut clar în care să se vorbească despre drepturile fundamentale și să se arate că în acest text dăm o importanță drepturile fundamentale așa cum se cuvine. Ulterior există și alte elemente cheie, momente cheie în care se poate face trimitere la aceste drepturi. E vorba de operațiunile în largul mării, cu anumite mecanisme deosebite. Dacă nu mă înșel, atunci când se vorbește de ofițerii de legătură în domeniul uh, imigrației, referirea la drepturile omului este suprimată în aliniat comisia o făcuse, deci vedem aici că există un interes clar. Avizul doamnelor Biller de la FED de asemenea ne dă niște orientări bune. Trebuie deci să înaintăm, să avansăm la un cadru juridic clar și să respectăm concret drepturile fundamentale pe teren. Datele personale acum. Eu îmi pun în continuare întrebări în legătură cu motivarea reală acestei acordări, deoarece nu cred că mandatul uh, acestei agenții este cel de a prelucra datele personale. E vorba de a asigura siguranța granițelor externe. Deci nu de a lupta împotriva crimei, crimei organizate în sine. Dacă ar trebui să ne îndreptăm pe această cale a acordării posibilității de prelucrare a datelor, e bine, cadrul trebuie să fie foarte strâns, foarte clar și să ne bazăm pe sugestiile făcute de Observatorul European de Protecție a Datelor. Acum, în ceea ce privește aspectele cantitative și calitative, la returnările voluntare, aici sunt foarte sceptică. Nu știu dacă ar trebui să dăm un mandat acestei agenții pentru returnările voluntare, asta mai ales pentru că le dăm uh, posibilitatea de a se ocupa de recuperarea documentelor de călătorie, deci cred că se depășește misiunea Frontex. Acum, achizițiile și leasingul. Un mic comentariu. se vorbește despre cât de costisitoare sunt anumite propuneri, nu în general aici la Parlament. Deci achizițiile ar fi ceva foarte surprinzător, deci nu cred că ar trebui să fie mână largă în ceea ce privește toate aceste costuri. Acum, consolidarea obiectivelor și autonomizarea Frontex-ului. Înțelegem foarte bine toate acestea, însă trebuie să continuăm să lucrăm asupra anumitor uh, elemente. Am început deja să o facem în ceea ce privește responsabilitățile Frontex și sper să găsim calea cea bună de a ajunge la un acord. Bine. Signora Wickstrom. Doamna Wickstrom, vă rog. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului Busutil pentru felul în care a lucrat la acest dosar important. Și uh, mulțumirea mea se extinde la toți cei care au lucrat în calitate de raportor din umbră în acest proces. Aș vrea și eu să subliniez importanța unei cooperări bune între noi la Parlament pentru a ajunge la un text structurat și echilibrat, pentru ca punctele noastre de vedere să fie clare pentru Frontex, pentru Comisie și Consiliu. Multe amendamente pe care ar trebui să le analizăm au fost prezentate și ținând cont de natura lor tehnică, este important să nu ne grăbim. Ar fi bine ca toate deciziile noastre să aibă o bază solidă și să putem ajunge la compromisuri pe care să le susțină toate grupurile politice, pentru ca această poziție să fie și mai puternică. Poziția Parlamentului la acest dosar important. Au existat multe chestiuni importante care au fost deja menționate aici de colegi. Permiteți-mi să prezint doar câteva dintre ele. De exemplu, sugestia făcută de domnul Busutil de a numi sistemul uh, de gardien la frontiera a UE sistem de graniceri. Cred că o putem susține și Frontexul probabil că nu va avea nicio problemă să schimbe acest lucru. N-ar trebui să ne lăsăm uh, prinși în capcana dezbaterilor pe detalii, pentru că există lucruri mult mai importante care ar trebui rezolvate, cum ar fi drepturile omului sau protecția datelor. Cum să garantăm că activitățile Frontexului vor respecta întotdeauna drepturile omului, care vor fi întotdeauna o prioritate. Iată de ce am găsit această soluție de a prezenta un amendament important care să reprezintă uh, baza acestui dosar, care ar putea fi extins mai departe. Iar toți uh, grănicerii care lucrează pentru Frontex ar trebui să fie conștienți de importanța drepturilor și libertăților fundamentale. Au nevoie de o educație solidă în domeniul drepturilor omului și trebuie să ne asigurăm că primirea migranților care traversează frontierele europene este una bună în toate statele membre și pentru aceasta e nevoie de formare pentru a putea recunoaște uh, situațiile persoanelor care solicită azil și unde trebuie să se respecte drepturile omului. Cred că la aceste amendamente am putea să le uh, îmbunătățim pentru ca toată lumea să înțeleagă foarte bine ce dorește Parlamentul. Salut de asemenea avizul prezentat de Comisia AFET, care tocmai a fost votat și vreau de asemenea să mulțumesc pentru că au schimbat termenul de imigrant ilegal cu cel de imigrant uh, nereglementar. Și sper că această comisie să susțină și celelalte propuneri care au fost făcute. Din motive politice, persoanele uh, Uh, imigrante nu sunt niciodată ilegale. S-ar putea să fie într-o situație nereglementară, dar în niciun caz ilegal. Vă mulțumesc încă o dată pentru spiritul de cooperare de care ați dat dovadă. Mulțumesc. Bine, prime pasare la parola al prossimo Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului orator, aș vrea să vă reamintesc că mai avem șapte persoane care s-au înscris pe listă și v-aș ruga de aceea să nu depășiți uh, limita de un minut și jumătate. Doamna Est. Mulțumesc. Uh, mai întâi mulțumesc domnului Busutil. Rau, am, rar am avut uh, întâlniri atât de bune cu raportorii din umbră, care au fost structurate atât de sistematic, încât, într-adevăr, timpul a fost dedicat în întregime discuției deci, încă o dată, felicitări și complimente colegului Busutiu. Nici temele noastre nu sunt uh, mult diferite de cele ale colegilor care au fost uh, deja numiți. Cred că avem nevoie de o declarație unitară privind uh, drepturile fundamentale și drepturile omului um, mă imaginez că ar putea uh, avea loc această chestiune într-unul din considerente, dar am putea să uh, uh, formulăm și un articol pe această temă. Și însă, însă cred că există mai multe locuri în text, în dispozitivul textului, în care trebuie făcute trimiteri la problematica drepturilor omului. Eu cred însă că aceste trimiteri sunt negociabile și ar trebui să vorbim deschis despre asta. În ce privește uh, întoarcerea uh, și returnarea voluntară, uh, Aici am mai primit feedback din partea grupului nostru parlamentar și refuzăm acest lucru pentru că nu credem că se potrivește cu mandatul Frontex. Deci nu am dori o extindere a mandatului Frontex pe tema respectivă echipă de sprijin uh, Frontex, uh, acest termen nu mai există. Acum am ajuns la sistemul de protecție integrată a frontierelor Frontex. Um, nu mi se pare corect pentru că, uh, pentru că misiunea în ansamblu a Frontex astfel devine mai problematică. Și ultima idee, avem niște probleme de înțelegere în legătură cu echipamentele tehnice la următoarea noastră reuniune uh, cu, cu coordonatorii, raportorii din umbră, vom reveni aici uh, la anumite chestiuni de detalii asupra cărora însă nu insist acum. Mulțumesc. Doamna Flotră. Uh, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a reveni la punctele care au fost deja indicate de domnul Busutil și pe bună dreptate. Dânsul spunea că problema drepturilor omului este una esențială în ceea ce privește regulamentul Frontex și cred că nu avem de ales aici între o clauză generală și clauze care sunt împărțite între toate articolele. Bineînțeles că e nevoie de o clauză generală, dar e nevoie și de mecanisme operaționale, funcționale, care să ne permită uh, să credem că această clauză a drepturilor omului va fi aplicată. De exemplu, cu Tunisia avem uh, în acordul de asociere o clauză pentru drepturile omului foarte bună care a funcționat și a funcționat foarte bine în ultimii zece ani cu un regim uh, de dictatură pe care îl cunoaștem foarte bine. Deci avem nevoie, în afară de această clauză, și de un mecanism concret și pragmatic care să facă ca încălcarea drepturilor omului să fie cât pe cât posibil prevenită și atunci când se întâmplă să fie suspendată și uh, rezolvată într-un fel sau altul. Cel de-al doilea punct este cel al responsabilității. Pentru că ne aflăm aici uh, în fața unei atitudini uh, aproape de natură artistică în ceea ce privește responsabilitatea împărțită între statele membre, între Frontex, între agențiile Frontex de la fața locului și așa mai departe. Grupul meu a făcut o propunere pe care v-aș dori să o analiz- v-aș ruga să o analizați și care nu este rodul imaginației noastre, ci este rezultatul consultării pe care am avut-o cu experții în legătură cu articolele 245 și 246 și care încearcă să clarifice această problemă a responsabilității în cazul desfășurării de acțiuni Frontex, în cazul în care există un contract cu un stat membru sau un stat terț sau în cazul în care această acțiune este uh, gestionată de Frontex, dar nu este supusă unui contract. Deci o încercare de clarificare a situației care oricum va rămâne oarecum confuză. Acesta este principalul uh, handicap al al, acestei, uh, al acestui text, pentru că nu se clarifică deloc responsabilitățile. Acum, referitor la mecanisme Există chestiunile de formare, de analiza riscurilor, de planuri operaționale, de linii directoare. Toate acestea se referă la prevenție, la formare, la codul de conduită, elemente care încearcă să împiedice într-un fel sau altul dramele uh, la nivel uman. Și nu se știe dacă avem o evaluare independentă pentru că nu ne putem aștepta la o adevărată aplicare a protecției drepturilor omului, pentru că, de fapt, acesta este cazul cel mai important, în special protecția drepturilor solicitanților de azil. De aceea aș dori ca raportorul să țină cont de faptul că nu avem nevoie de declarații frumoase, ci de mecanisme pentru fiecare etapă de funcționare a mecanismului Frontex. Domnul Papa Nicolau, vă rog. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit cu foarte mare atenție discuția noastră și am analizat de asemenea amendamentele care au fost prezentate. Spun aceasta pentru că știți foarte bine, vin din Grecia, o țară care este supusă unor presiuni foarte puternice în ceea ce privește imigrația, una dintre cele mai puternice dintre toate statele membre și iată de ce aș vrea să fac mai multe observații. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Busutil pentru acest raport, un raport cu adevărat excelent. Acest raport reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru ca Frontex să-și implementeze programul de acțiune, să ajungă la rezultate bune și să garantăm toate acele lucruri pe care le dorim de atâta timp. Și cred că domnul Busutil a lucrat foarte bine și cu toate grupurile politice. Spun aceasta pentru că aș vrea de asemenea să vă spun ce se întâmplă în Grecia la ora actuală, chiar dacă știu că n-am prea mult timp la dispoziție. Dacă Întrebați uh, astăzi un cetățean grec care este contribuția cea mai mare a Europei în domeniul imigrației și a luptei împotriva imigrației clandestine. De multe ori, răspunsul, în special în ceea ce privește solidaritatea de care dă dovadă Uniunea Europeană față de Grecia va fi întotdeauna uh, Frontex, pentru, pentru că Frontexul a fost cel care a venit să facă exerciții cu noi, de asemenea prin echipele rabbits uh, este la frontiera cu Turcia și avem rezultate bune. De aceea aș vrea să vă spun că în Grecia urmărim îndeaproape tot ce face Frontexul și vreau să vă zic că respect toate amendamentele care au fost prezentate. Sper ca până la urmă să ajungem la un acord. Dar n-am auzit încă vorbindu-se și de încălcarea drepturilor omului și spun aceasta tocmai referindu-mă la acțiunile Frontex în țara mea. Din potrivă, se vorbește de atitudinea constructivă a Frontex, în special în ceea ce privește transferul de cunoștințe de natură tehnică. Niciodată nu s-a vorbit de încălcări ale drepturilor omului. Vreau de aceea să vă mulțumesc încă o dată, domnule Vosutil, și tot ceea ce s-a spus aici este important pentru a întări și mai mult funcționarea Frontexului, să-i permitem să fie la fel de eficient sau chiar și mai eficient pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Strasser. Mai întâi aș vrea să dau, să-mi exprim mulțumirea pentru faptul că uh, și celelalte grupuri parlamentare sunt atât de mulțumite de munca lui Simon Busutil. Să știți că și noi suntem foarte mulțumiți. Uh, nu pot decât să vă invit, domnule președinte, să preluați și unele din uh, ideile sale pe fond, pentru că veți avea câștig de cauză. Sigur că trebuie ca Frontex să devină mai eficient, uh, trebuie să aibă pârghii pentru uh, uh, acțiune mai importante, de aceea este important ca și Frontex să poată prelucra, procesa date de identificare personală, evident cu respectarea tuturor normelor de protecție a datelor și cu respectarea drepturilor fundamentale. Cred că ar trebui să contribuim cu toții la posibilitatea, la crearea posibilității de Uh, evaluare a acquis uh, comunitar uh, de către Frontex, în, evident în domeniul său de specialitate. Noi credem că Frontex încă depinde mult prea mult de acordul Comisiei Europene. Comisia Europeană are în Consiliul de Administrație două voturi prin care deja poate influența activitatea partea Frontex și eu cred că Frontex ar trebui să fie uh, mai flexibilă decât atât. Mulțumesc. Doamna Keller. Thank you. About human rights... Mulțumesc. Uh, uh, legat de drepturile umane în Grecia, uh, am avut uh, mai mulți uh, polițiști de frontieră germani care au participat la recent la acțiuni în Grecia și care s-au declarat consternați în legătură cu anumite condiții de trai Uh, în, în detenție și condiții generale de viață și de muncă acolo. Da, este vorba de operații Frontex. De aceea am o întrebare simplă la adresa Comisiei. Dacă bine am înțeles, Comisia nu a inclus în propunerea sa prea multe prevederi ce țin de protecția datelor, pentru că Comisia spune că uh, nu dorește să uh, abiliteze Frontex să proceseze date de identificare personală. Acum, uh, dumneavoastră spuneți că uh, vă plac amendamentele noastre, amendamentele domnului Busutil pe această temă și atunci vă întreb, v-ați schimbat părerea? Doreți acum ca Frontex să proceseze acest tip de date? Mulțumesc. Colega Corața Bil. Doamna Corața Bil. I just would like to Sorry. I just would like to... Aș dori să vă reamintesc faptul că în ce privește operațiile maritime coordonate de Frontex, la momentul uh, deciziei Consiliului pentru suplimentarea forțelor de protecție a frontierelor, frontierelor uh, s-a exprimat în rândul grupurilor uh, politice nevoia de mai multă claritate în regulile de aplicare. Simon Busutil ne spune că există un proces în fața Curții de Europene de Justiție în uh, desfășurare. Uh, eu am depus un de amendament, amendamentul 70, în care uh, includ rezoluția legislativă a Parlamentului pentru a, în, cu privire la respectarea procedurilor. Mă bucur, Simon, că ești de acord uh, pe fondul acestui amendament și uh, sper că va fi adoptat. Mulțumesc. Și eu aș avea câteva scurte observații de făcut, pentru că și eu m-am înscris la cuvânt, dacă vă vine să credeți sau nu. Uh, mai întâi aș vrea să spun și eu cât de mult apreciez uh, activitatea excelentă și precisă a colegului Simon Busutil și văd că uh, uh, atitudinea sa a întrunit și sprijinul nemărginit al celorlalte grupuri agenția Frontex, activitatea sa trebuie măsurată sub raportul costurilor, activităților, sarcinilor, mandatului în general. Acum însă se pare că mecanismele de compensare nu au funcționat uh, prea bine, mă refer la relația dintre statele membre și Frontex și această situație trebuie analizată. Comisia a spus că intervenția rapidă la frontierele externe ale UE este importantă. Pe de altă parte, trebuie să existe și posibilitatea uh, de a confisca anumite uh, bunuri Eh, poate că n-ar fi rău, de exemplu, ca bunele confiscate în acțiunile Frontex să poată fi valorificate eh, cu specificația că veniturile rezultate din aceste valorificări să fie dirijate exclusiv pentru realizarea eh, obiectivelor și atribuțiilor Frontex cu respectarea drepturilor fundamentale, drepturilor omului. Eh, apoi, atunci eh, dăm așadar cuvântul domnului Busutil și apoi comisia va răspunde la o întrebare a doamnei Keller. Domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă spun că instituția noastră s-a răzgândit. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. La început, când am adoptat propunerea, am fost eh, ispit contactați, am fost abordați de anumiți interlocutori pentru a ne ocupa și de această problemă a prelucrării datelor. Noi am hotărât să analizăm mai aprofundat această chestiune și de acesta este singurul motiv pentru care nu am adus atingere datelor personale în propunerea inițială. S-a spus clar că în momentul de față în momentul respectiv analizam această problemă a prelucrării datelor și că dacă va fi necesar vom reveni asupra ei după ce vom fi inventoria toate sistemele de informații aplicabile în domeniul JAI. Și doar după acest exercițiu putem spune acum că vom participa la discuții pentru a vedea ce se întâmplă. Dacă va fi nevoie, vom avea o abordare constructivă, însă nu cred că putem spune că ne-am răzgândit. Bine, Simon... Simon Busutil acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, le mulțumesc tuturor colegilor pentru felicitările călduroase pe care mi le-au adus. Dacă ar fi să cântăresc eu acum uh, șansele de reușită ale acestui dosar uh, în funcție de felicitările dumneavoastră, cu siguranță am avea unanimitate în această comisie, însă știu că lucrurile sunt mult mai complicate, că va trebui să discutăm mult mai mult înainte de a, a ajunge la capăt. Acum câteva lucruri. Drepturile omului. Doamnă Flotră, aveți dreptate. Avem nevoie de un mecanism operativ pentru a ne asigura că drepturile fundamentale sunt monitorizate așa cum trebuie. Și de aceea mi-a plăcut amendamentul înaintat de liberali, care prevede înființarea unui consiliu consultativ în care să se includă și uh, agenți care nu fac parte din Frontex. În orice caz, eu sunt dispus să preiau și alte elemente și, bineînțeles, să analizez și ceea ce a spus doamna Lochbiller în legătură cu întreruperea operațiunilor dacă se constată încălcări ale drepturilor omului. Acum, protecția datelor. Aș vrea să mă refer la ceea ce a spus uh, doamna Silvi Guillaume. E drept că ne putem pune întrebări dacă o agenție ca Protex ar trebui sau nu să prelucreze datele personale. Și dumneavoastră ați fost cu noi la Varșovia și știm cu toții că această agenție a spus foarte clar, ne-a spus foarte clar că în ciuda tuturor resurselor alocate, uneori nu reușește să folosească informațiile care Uh, sunt disponibile în misiunile pe care le plătim și deoarece nu poate prelucra aceste informații, nu poate merge până la capăt și nu poate să-și respecte mandatul. Deci, practic, a fost discapacitată de uh, din cauza acestei uh, imposibilități de a prelucra datele, deoarece din punct de vedere juridic nu poate să o facă acum. Deci vom considera, bineînțeles, această posibilitate atâta timp cât Observatorul European de Protecție a Datelor se va implica. Eu sper, în orice caz, că vom întruni un consens în ceea ce privește protecția datelor sau măcar o majoritate confortabilă. Asta e tot. Eu voi continua munca și voi face tot posibilul pentru a obține un sprijin cât mai larg pe marginea acestui dosar. Doamna Wikstrom a spus pe bună dreptate – Astfel vom reuși să consolidăm rolul Parlamentului în, uh, în fața Consiliului și să nu ne înșelăm. Consiliul va încerca să vină cu niște norme cât mai minime decât uh, propunem noi. Deci cu cât e mai mare majoritatea noastră, cu atât vom avea o putere mai mare la negocierile cu Consiliu și da, e nevoie de un acord în prima lectură, deoarece așa cum spunea Iorgos Papa Nicolau, avem nevoie de un text mai eficient uh, pentru Frontex, nu neapărat uh, pe acum sau pentru viitorul apropiat. De fapt, din trecut deja aveam nevoie de uh, un astfel de text. Vă mulțumesc și mulțumesc și doamnei care stă lângă dumneavoastră, deoarece fără sprijinul secretariatului, o mare parte din munca noastră ar fi imposibilă, practic. Da, și în această ultimă privință aș spune că suntem cu toții de acord că secretariatul este indispensabil. În lumina prezentărilor făcute și uh, în urma dezbaterii aprinse care a avut loc, deci știm că la jumătatea lunii martie va avea loc votul orientativ pe marginea acestui dosar. Între timp, colegul Busutil va avea timpul suficient pentru a defini în mod um, mult mai concret cu raportorii de la toate grupurile pentru a vedea cum poate ajunge la compromisurile necesare. Am depășit, dragi colegi, orarul de astăzi. De, de aceea suspend acum uh, sesiunea ședinței noastre. Începe reuniunea coordonatorilor. O zi bună!